Dear colleagues, can I ask you to take your seats? Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că o să începem audierea. Este plăcerea mea, în calitate de președinte a Comisiei IMCO, să o salut pe doamna comisar desemnat Sylvie Goulard. Lângă mine se află copreședinta Comisiei este președinta Comisiei ITRE, copreședinta de astăzi, care va asigura prezidenția acestei reuniuni astăzi împreună cu mine. Vom gestiona împreună această audiere. Aș dori să-i salut și pe reprezentanții comisiilor juri și cult din Parlamentul European, comisii asociate, dar și pe reprezentanții comisiilor TRAN și subcomisiei SEDE, care sunt invitați la această audiere. Din partea IMCO aș dori să vă spun mulțumesc pentru liniște. Aș dori să vă spun din partea IMCO, așadar că suntem, suntem responsabili pentru funcționarea pieței unice, incluzând aici uh, măsurile pentru înlăturarea barierelor pentru implementarea pieței unice atât digitale cât și nedigitale, pentru promovarea și protecția intereselor uh, economice ale consumatorilor, dar și pentru politici și legislație în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor pieței unice și a drepturilor consumatorilor. Comisia IMCO se bucură de a putea participa la această audiere pentru ca să înțelegem mai bine abordarea doamnei Gular în ceea ce privește toate aceste domenii menționate înainte. Dar am dorit să știm de asigur și cum doamna comisar desemnat dorește să facă față provocărilor cu care se va confrunta în acest domeniu. Vreau să vă amintesc că piața unică a serviciilor și a ă, mărfurilor și așa mai departe este benefică pentru consumator numai dacă este pusă în aplicare în toată Uniunea Europeană. Și de aceea este necesar să întărim în continuare piața internă, să evităm fragmentările și să nu creăm uh, un, uh, o prăpastie între piața nouă digitală și cea nedigitală. Toate regulile trebuie implementate și puse în aplicare. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția că servi- sectorul serviciilor în toate domeniile sale este fundamental pentru productivitatea, prosperitatea, competitivitatea și creșterea Uniunii Europene, dar și pentru bunăstarea tuturor consumatorilor în lumea și piețele globalizate de astăzi. Este foarte important să ne asigurăm că legislația Uniunii Europene este pregătită pentru noile tehnologii și pentru era digitală. De asemenea, trebuie să încercăm să folosim la maxim beneficiile acestui progres, să îmbunătățim încrederea consumatorilor, dar să creăm și un nivel egal de plecare pentru companii. Este foarte important pentru piața internă acest lucru. Vreau de aceea să exprim dorința mea ca doamna comisar să înțeleagă îngrijorările IMCO în ceea ce privește uh, viitoarea evoluție a pieței interne și importanța de a ne concentra pe buna funcționare a acestuia în beneficiul consumatorilor, al uh, mediului de afaceri, dar și al lucrătorilor. Având în vedere toate acestea, aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Vălean, care este președinta Comisiei ITRE. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă de Sutor. Bun venit uh, tuturor atât uh, membrilor ITRE cât și IMCO. Aș dori să o salut în primul rând pe doamna Gular, comisar desemnat pentru portofoliul care va fi în competența acestor două comisii care organizează audierea. Salut și pe toți ceilalți uh, prezenți aici în sală sau care ne urmăresc live pe internet, pentru că această întâlnire se transmite în direct pe internet. Aș dori să vă amintesc că la noi Comisia ITRE este responsabilă pentru o mare parte a portofoliului care i-a fost atribuit doamnei Gular. Ne ocupăm de politica industrială, de noile tehnologii, de IMM-uri, de spațiu, de societatea informații, informațiilor, de TIC, de servicii. Această audiere însă este foarte importantă pentru membrii Comisiei ITRE pentru că în acest portofoliu noi vedem adevăratul viitor al politicilor industriale ale Europei, competitivitatea sa și evoluțiile viitoare în fața noilor tehnologii. Suntem foarte bucuroși să auzim viziunea dumneavoastră astăzi, doamnă Gular, pentru ca să știm ce doriți să faceți în toate aceste domenii. Permiteți-mi, vă rog, doar să vă amintesc scurt cum se va desfășura această audiere. Vom începe cu o declarație de 15 minute din partea doamnei comisar desemnat Gular, apoi Vom avea o primă rundă de întrebări din partea reprezentanților grupurilor politice din Parlamentul European. După aceea vom avea o a doua rundă, după prima de șapte întrebări, o a doua rundă de 18 întrebări care au fost uh, de asemenea repartizate între grupurile politice pe baza sistemului DONT. În final, doamna Gular va avea posibilitatea să facă o declarație de până la 5 minute în ceea ce privește întrebările pe care le puteți pune în această audiere, structura întrebărilor este în felul următor. Aveți dreptul la o întrebare de un minut. Doamna Gular are două minute pentru ca să răspundă iar apoi există posibilitatea unei întrebări suplimentare care nu poate dura mai mult de un minut și răspunsul la fel nu mai mult de un minut. Ceea ce ne aduce la o sumă de 5 minute pentru un pachet de întrebări, unul pentru întrebare, două răspuns, unul întrebarea suplimentară și încă unul pentru răspunsul la întrebarea suplimentară. Vă amintesc că întrebarea suplimentară trebuie să fie pe aceeași temă ca întrebarea inițială. Vă rog frumos să nu folosiți această întrebare pentru a pune alt uh, întrebare care nu are legătură cu subiectul, iar uh, sarcina mea și a doamnei de Suter este să ținem cont de timpul alocat și să vă cerem să-l respectați. Aș vrea de aceea să vă rog să fiți eficienți atunci când puneți întrebările și, desigur, și în răspunsuri vă cer eficiență pentru ca să nu trească să folosim instrumentele acestea, cum ar fi tăierea microfonului sau folosirea ciocanului. Acestea fiind spuse, aș propune să începem Acum prima parte a audierii noastre, care începe cu declarația de 15 minute din partea doamnei Gular și dau cuvântul. Vă rog, doamnă Gular. Domnilor Doamnelor președinte, doamnelor și domnilor deputați, de asemenea, bun, bună ziua tuturor celor care ne ascultă în direct prin noile tehnologii. Sunt foarte fericită și emoționată să mă aflu din nou aici. Am multe amintiri care îmi revin și văd multe fețe cunoscute. Ambiția mea pentru următorii 5 ani este să ofer tinerei generații europene posibilitatea de a face alegerile proprii și de a rămâne suverani Într-o lume nesigură, menținerea libertăților, a prosperității, a modelului nostru social, depinde de capacitatea noastră de a face tranziția ecologică și digitală, așa cum trebuie. Sunt cele două priorități esențiale care au fost identificate de doamna von der Leyen. O foaie de parcurs ambițioasă, sunt conștientă de acest lucru și pot să vă spun că mă prezint aici în fața dumneavoastră cu multă umilință pentru a prezenta teme complexe. Însă e vorba de o întreagă echipă de administrație a Comisiei care m-a ajutat și care îi mulțumesc și uh, adaug partea mea pentru a completa ce s-a făcut până acum. În urma acestei analize se impun cinci exigențe din punctul meu de vedere. În primul rând, așa cum a spus doamna președintă aleasă a Comisiei, trebuie să profităm de potențialul pieții unice finalizarea acestei piețe unice, pe de o parte, și aceasta este o condiție absolut necesară pentru productivitate și ocupare. Faptul că în timpul negocierilor pentru Brexit am reușit să rămânem uniți pentru a apăra piața unică și ceea ce am construit împreună, în primăvara trecută Consiliul a cerut Comisiei și Parlamentului să facă progrese în acest sens și toate aceste semnale sunt pozitive din punctul meu de vedere pentru a merge mai departe. Voi lucra mai departe alături de dumneavoastră pentru ca economiile noastre să nu mai fie fragmentate, pentru că uh, o viziune comună a continentului nostru ne poate pune la adăpost de incertitudinile geopolitice. Însă consensul nu este ușor de atins. De multe ori sunt așteptări legitime, pe de o parte din partea celor care doresc uh, mai multe reguli și cei care consideră că au prea multe, mai multe reguli, indiferent că e vorba de reguli alimentare, ecologice, cibernetice uh, și așa mai departe. Pentru a face progrese, trebuie să vorbim încă o dată despre servicii, pentru că schimburile sunt prea limitate la ora actuală și am văzut în agricultură, în industrie, lucrurile s-au dezvoltat, însă, din păcate, la nivelul serviciilor nu îndeajuns. Avem nevoie și de o voce critică. Pentru a susține piața unică, trebuie să fim capabili de autocritică în ceea ce privește normele echitabile și sociale, așa cum spune doamna von der Leyen, care vorbește de reconcilierea pieței și aspectelor sociale. Colegiul va veni cu teme importante, introducerea unui salariu minim echitabil, baza comună consolidată pentru impozitarea societăților și aceasta este o mândrie pentru mine pentru că am fost raportor din umbră în urmă cu mult timp pe această temă, o uh, impozitare de asemenea a companiilor tehnologice și aici va trebui să includem și drepturile lucrătorilor pe platforme. Aștept să facem progrese și voi lucra și pentru implementarea imparțială a regulilor existente printr-o monitorizare riguroasă a infracțiunilor cu ajutorul uh, controlului Curții de Justiție. Dacă puteți să mă scuzați, v-aș ruga să faceți un pic de liniște pentru că altfel interpreții cred că se descurcă mai greu. Mulțumesc oricum anticipat. Spuneam că voi lucra cu Curtea de Justiție. Uh, cei care știu ce am făcut uh, în legătură cu pactul de stabilitate, puteți fi siguri că vom utiliza instrumentele de care dispunem cât mai bine cu putință. În al doilea rând, IMM-urile. Și aici voi da dovadă de pragmatism. Dacă mergem la fața locului și ne întâlnim cu liderii de IMM-uri, aceștia ne spun că au nevoie de o strategie de finanțare abordabilă, de mână de lucru și mai puțină birocrație și posibilitatea de a plăti creanțele existente. Iată ce avem de făcut și nu va fi ușor pentru că avem uh, fondul InvestEU, finanțarea, însă și serviciul Solvit, care este un ajutor util uh, zilnic. Favorizarea participării imm IMM-urilor la fondul de apărare este una din misiunile care mi-a fost uh, alocată. Pentru a facilita cooperarea micelor întreprinderi cu marile companii și pentru a putea merge la nivel transfrontalier, pentru a recupera și o parte din cele 10 miliarde de investiții anual în acest domeniu, respectând, bineînțeles, uh, competența statelor membre, o mai bună utilizare a banilor în domeniul apărării, iar pentru contribuabili mai puține plăți și pentru militari o mai mare interoperabilitate. Aceasta va spori și capacitățile statelor membre și va întări NATO. Toate sinergiile se vor exploata între tehnologiile de apărare și cele civile, în ceea ce privește materiale, de exemplu transporturi, de asemenea legătura între spațiu și apărare. Ați vorbit, doamna președintă, de politică spațială. Pentru Comisia Intre extrem de importantă, investițiile în transporturi pentru a favoriza mobilitatea militară. A treia exigență, o strategie comună pentru industrie. Trebuie să ne mândrim cu industria, performanțele ei și creativitatea de care dă dovadă, care oferă un cadru de ocupare necesar în Europa. Însă industria noastră trebuie să se transforme radical. Economia circulară, un concept oarecum abstract, însă dacă vedeți numărul de ambalaje, toate plasticele care sunt utilizate, faptul că deșeurile nu sunt reutilizate, risipa alimentară, atunci lucrurile sunt mai clare și trebuie să ne dăm seama că avem, uh, niște, avem nevoie de niște modeluri de uh, consum mult mai ecologice și asta implică materialele și, bineînțeles, biodiversitatea. Sunt foarte conștiență și o spun cu modestie în fața dumneavoastră că obiectivele care mi-au fost fixate, aceea de a ajunge la o neutralitate până în 2050 din punctul de vedere a carbonului și de a ne îndrepta către emisii zero, sunt obiective extrem de ambițioase și nu pentru că sunt pe foaia de parcurs care mi-a fost dată, ci pentru că planeta este în pericol, tinerele generații au ieșit pe stradă să ne întrebe ce facem, deci trebuie să facem ceva, să inovăm mai mult și să vedem ce se întâmplă cu tehnologiile, cu uh, vehiculele verzi, uh, hidrogenul, energiile conectate, sănătatea microelectronică, bateriile, toate aceste domenii concrete care țin de mobilitate, de calitatea diagnosticelor medicale, de capacitatea noastră de a avea noi modalități de a produce energia. Până la urmă, avem nevoie de un lanț de valori care să ne permită să punem toate industriile la oaltă pentru a atinge același obiectiv. Dacă nu o facem, vom depinde de restul lumii, vom intra într-un fel de slugărnicie tehnologică insuportabilă. Pentru noi, cea mai bună protecție este excelența, investițiile comune pentru a pune la oaltă pe cei mai talentați, pentru a-i ține la noi pe tinerii ingineri, de exemplu, pentru a utiliza supercalculatoarele Exascale. Am făcut-o de asemenea cu programele spațiale Galileo, Copernicus, EGNOS și trebuie să reutilizăm această metodă de succes până acum programe industriale comune, așa numitele proiecte importante de interes comun european, care au fost uh, concepute alături de companii. Nu e vorba doar de spațiu public, nu e vorba doar de birourile de la Bruxelles care iau decizii, ci împreună putem întări piața internă la nivel intern și internațional. Și acum am să trec în engleză. Tocmai de aceea, a patra cerință, elementul extern al pieții unice, ar trebui și ea întărită pentru a ne proteja, unii spun că ar trebui să renunțăm la deschidere, însă nu aceasta este soluția. Europa a fost uh, modelată de mișcarea oamenilor și a ideilor. Închiderea nu poate aduce beneficii nici pentru noi, nici pentru cei din afară. Pe de altă parte, trebuie să lucrăm împreună din greu pentru a face față provocărilor din afară. Aceasta este diferența, practic, între protecție și protecționism, pentru că a fi deschis, dar nu neajutorat, pentru asta e nevoie de instrumente pentru a lupta împotriva concurenței neloiale și știu că domnul Phil Hogan v-a spus recent ce are de gând să facă în acest domeniu, o reciprocitate pentru achiziții publice, monitorizare pentru investiții, mai ales atunci când e vorba de investiții în tehnologie și și utilizarea instrumentelor de apărare comercială. Mai mult decât atât, în ceea ce privește tehnologiile viitorului, inteligența artificială și tehnologiile 5G, aici Uniunea Europeană poate stabili niște reguli la nivel global, așa cum am făcut-o pentru uh, regulamentul pentru protecția datelor personale, așa cum a susținut Parlamentul European. Același lucru trebuie să-l facem acum. Și am să trec în german acum. Priorități. Iar acum cea de-a cincea prioritate – o mai bună protecție și o implicare a europenilor la această schimbare. Avantajele serviciilor inovatoare se pot realiza numai dacă mergem mână-mână cu valorile noastre. Împreună cu Margrethe Vestager, în primele sute, 100 de zile din mandatul nostru, vom lucra la acele teme care au de-a face cu inteligența artificială. O să ne ocupăm de crearea unui noi legislații pentru uh, serviciile digitale care să se bazeze pe directiva de acum 20 de ani cu privire la comerțul electronic. Aceasta cu scopul de a întări cadrul legislativ existent. Ne vom ocupa de platforme, de protecția consumatorilor, utilizatorilor și de non-discriminarea minorităților, dar și uh, garantând protecția copiilor. Trebuie să ne apărăm libertățile. În primul rând, libertatea presei, libertatea creativă, iar întrebarea ce facem cu știrile false este una la care trebuie să găsim un răspuns. Trebuie să găsim o proporție corectă între libertate și uh, siguranță și nu e simplu, însă eu voi acorda timp împreună cu dumneavoastră, dacă veți dori, pentru ca să lucrăm și să punem întrebarea corect înainte să acționăm. Cu cât vom digitaliza mai mult și vom avea mai multă valoare adăugată prin digitalizare, cu atât devine mai importantă și cibersecuritatea. Trebuie să încercăm să creăm o unitate comună, o ciberunitate, pentru ca să putem să ne ajutăm reciproc. Cu cât însă avansăm la această digitalizare, cu atât mai importantă este și formarea oamenilor. Scopul nostru trebuie să fie să garantăm accesul la internet, să oferim o formare potrivită în ceea ce privește instrumentele digitale și să nu lăsăm deoparte femeile, pentru că prea puține femei sunt implicate în lumea digitală. Comisia va lansa planul de acțiune pentru educația digitală și alte strategii naționale pe care le va susține. Când am fost activ în Parlamentul European, am avut ocazia să conduc un grup de lucru pentru combaterea sărăciei și să particip la aceste lucrări. Am organizat întâlniri cu persoane care chiar erau afectate de sărăcie. Dacă mă veți susține și voi fi comisar, atunci și în această calitate voi lucra în continuare cu toate straturile societății, mai ales cu cei care acum se simt puțin lăsați în urmă, abandonați, așa numiți left behind. Eu aș dori să creăm un sector uh, de economie socială și solidară și îmi doresc ca în 5 ani de acum să putem să ne măsurăm succesul după felul în care ne-am ocupat de cei mai slabi, pentru ca aceștia să poată să meargă cu noi în schimbările digitale, în schimbările în ceea ce privește clima, de exemplu. Si celle à laquelle j'ai consacré aceasta este ideea pentru care am luptat toată viața. Angajamentul meu european este profund, îl datorez și familiei mele, îi salut aici pe părinții mei care au decedat uh, între timp, de asemenea generației mele și pot să vă spun că mă simt în același timp franceză și europeană și nu cred că există nicio contradicție între cele două. Timp de 30 de ani am lucrat uh, în domeniul afacerilor europene, în diplomație europeană, alături de Romano Prodi și vreau să-l salut aici pentru ce a făcut în domeniul extinderii. De asemenea, la Parlamentul European am uh, făcut uh, activitate în domeniul cercetării și, de asemenea, în mișcările cetățenești în Franța timp de patru ani și în mai multe cercuri la nivel internațional activitatea mea pentru Institutul Bergrön, care a ridicat oarecare polemici, se înscrie în acest profil al meu. acest institut lucra pentru Consiliul pentru Viitorul Europei, cu mai multe personalități cu care lucrasem pe tema guvernanței sau cu uh, tendințele noi eurofobe. Doamnelor președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi ascultători, Uniunea Europeană a trecut printr-un deceniu de criză financiară, economică și socială. Am văzut-o și la Comisia Econ a Parlamentului, unde am întărit cadrul finanțării. De asemenea, criza migrației, care a sporit diviziunile între est, vest, nord, sud și așa mai departe. Multe răni care au rămas în urma acestor momente. Această nouă comisie trebuie să se uite din nou în față la europeni, să se întrebe încotro dorește să meargă și voi lucra alături de dumneavoastră, alături de colegiu, cu Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, cu întreaga societate, întreprinderile, asociațiile pentru protecția consumatorilor, sindicatele, cu toată lumea. În calitate de fost deputat, și de fost, știu că sunt uh, foști coordonatori ai Comisiei Econ aici, așa că pot să vă adresez acest mesaj, îmi dau seama cât de important este să avem o cooperare strânsă între Comisia care vine cu inițiative și Parlamentul care este unul din cele două brațe legislative. Dacă mi-acordați încrederea dumneavoastră, mi-au un angajament pentru a lucra îndeaproape alături de dumneavoastră pe toate inițiativele pe care le veți prezenta dumneavoastră. Voi încerca să prezint acest mesaj la colegiu. Sper că această audiere să fie începutul unei cooperări bune pe viitor și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor! Thank you very much, Madam Goulart, for your Vă mulțumim foarte mult, doamnă Gular, pentru uh, această introducere. A sosit momentul pentru prima rundă de întrebări din partea reprezentanților grupurilor politice. Primul care va adresa o întrebare este domnul François Xavier Bellamy, în numele grupului PPE. Bună ziua, doamnă! Pentru a uh, fi la înălțimea provocărilor uh, industriei, uh, avem nevoie și de încrederea necesară alături de strategie. Ați fost obligată să demisionați din cauza unei închete judiciare legată de mandatul noastră în Parlamentul European. Reclădirea încrederii în politicieni trebuie să fie bazată pe fapte. Um, oamenii nu trebuie să fie implicați în politici în care nu participă. Veți uh, aplica exigențele necesare în statele membre? Ați fost obligată recent să restituiți o sumă importantă. Ancheta judiciară însă este în uh, continuare în desfășurare. Nu am venit aici ca să vă judecăm, desigur, dar împreună cu colegii mei de la PPE vrem doar să vă amintim propriile noastre cuvinte. Cum să înțelegem că ceea ce v-a îndepărtat de la guvernarea din Franța nu vă împiedică să exersați cu uh, serenitatea și independența necesare funcțiile de comisar? Um, luăm astfel um, seri, în serios mandatul strategic um, Um, la nivel european dacă nu se aplică regulile la nivel național? Doamna Gular, mulțumesc, uh, domnule uh, deputat. Mă bucur că îmi puneți astfel de întrebări pentru că am ocazia să vă răspund. În primul rând, prezumția de novinovăție este o libertate fundamentală înscrisă în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în Constituția Franței. Vă spun acest lucru mai ales pentru cei care nu sunt francezi și sper că nu vom avea doar discuții doar despre dreptul francez. Există uh, din uh, anii 90 o uzanță în Franța. Toți miniștrii, în momentul în care sunt puși uh, sub acuzare, trebuie să demisioneze. În iunie 2017, deschiderea unei anchete judiciare legată de funcția de asistent parlamentar al unui partid din care am făcut parte, a, ar fi trebuit să declanșeze o anchetă. Eu nu am fost anchetată, dar am considerat pentru că îmi revenea răspunderea pentru um, armata Franței în cazul în care eram în situație uh, în um, uh, alertă de urgență, pentru că um, eram amenințați de terorism, am considerat, după conștiința mea, că nu vreau să supun armata Franței prezentă în Mali atunci Uh, prin uh, funcțiile mele. Am fost ascultată de justiția franceză și nu am fost uh, pusă sub acuzare. În al doilea rând, în instituțiile europene, din câte știu, nu există o astfel de uzanță. Desigur, pot fi transpuse invers textele naționale la nivel european, dar până acum merge invers, în sens opus. Vreau să vă spun un singur lucru. Sunt foarte atașată de principiul integrității. Îl respect. Dar nu am recunoscut nimic, domnule Belami. Nu am, mi-am asumat vinovăția când secretarul general uh, al um, acestui parlament uh, a făcut o anchetă profundă, a, vor, a văzut că asistentul meu a lucrat timp de 5 ani, uh, um, am um, abordat problema rambursării, bani pe care eu nu i-am atins absolut deloc, pentru că era vorba de o chestiune care se întâmpla în momentul în care eu, de fapt, mi-am dat demisia. Ehm, vă rog să înțelegeți bine dreptul francez și vă rog să respectați cât se poate de bine prezumția de nevinovăție. Mulțumesc foarte mult, domnule Belami. O întrebare suplimentară? Mulțumesc, eh, doamnă. Prezumția de nevinovăție este fără doar și poate un eh, principiu fundamental. Ceea ce mi se pare decisiv este ceea ce ați subliniat chiar dumneavoastră, riscul pe care îl uh, aduceați dumneavoastră asupra Ministerului, pentru că erați implicat într-o uh, anchetă judiciară. În niciun moment uh, când ați demisionat nu v-ați referit nici la regula aplicabilă în politica franceză și nici despre punerea sub acuzare. Dumneavoastră vă aplicați standarde care se aplică în anumite state membre Uh, cu mai multă exigență decât în uh, Franța tocmai pentru că sunteți atașat de principiilor europene. Vorbim despre subiecte fundamentale pentru viitorul Europei și vă acordăm această răspundere pentru că vrem să redați Europei vitalitatea industrială și economică. Cum uh, puteți crede că ceea ce prezintă un risc pentru Ministerul Apărării în Franța atunci când o anchetă este în continuare în um, curs, inclusiv la OLAF, cum puteți crede, indiferent dacă sunteți sau nu vinovată, nu o să fac nicio, uh, nu o să trag la nicio concluzie acum, cum puteți crede că nu uh, crește riscul din cauza dumneavoastră și cum puteți fi liniștită, serenă și încrezătoare și să vă conduceți mandatul. Sunt serenă, senină și încrezătoare pentru că nu sunt pusă sub acuzare, nu sunt anghetată. Desigur, justiția se va pronunța, va se feri la Olaf, alesea Olaful este sesizat când se, de- se demarează o procedură într-un stat membru. Uh, dacă justiția va lua uh, o decizie în acest sens, atunci o voi lua și eu în considerare. Comisia jurii vă reamintesc, că a considerat că nu există niciun fel de conflict de interese care să mă împiedice să vină în fața dumneavoastră. Este o procedură de care pur și simplu iau act. Eu mă simt în largul meu și, repet, uh, nu pentru că aș uh, disprețui în vreun fel funcțiile europene. Cred că traiectoria mea uh, arată lucrurile cât se poate de clar. Cred că seriozitatea um, angajării vieților omenești este totuși de o altă natură. Presa scrie multe lucruri. Cum credeți că, uh, um, că am uh, făcut eu? Credeți că nu am vorbit despre uh, acest lucru cu președintele și cu primul ministru? Eu vin aici cu conștiința curată și așa vă cer încrederea dumneavoastră. Doamna Șaldu Muz are cuvântul acum din partea grupului SCD. Mulțumesc și bun venit înapoi în Parlament, doamnă Gular. Vreau să îmi cer scuze, dar voi continua nu neapărat pe tema franceză, dar totuși, dumneavoastră erați aici acum 5 ani când am avut audieri. Și dumneavoastră ați spus despre domnul Moscovici, francez, că este foarte, import, e foarte important să nu punem la îndoială personalitatea și comportamentul uh, persoanelor care se prezintă și dumnealui îl considerați că totuși era uh, Uh, putea, că putea fi pus la îndoială. Dumneavoastră aveți un caz în Franța, în justiție, ați plătit înapoi 45 de mii, aveți un caz la Olaf. Nu credeți că dumneavoastră puteți fi pusă la îndoială, fiind dat că dumneavoastră chiar ați subliniat că nu trebuie să existe îndoiele asupra persoanelor, așa cum era cazul domnului Moscovici? Doamnă Gular, puteți răspunde. Mulțumesc pentru întrebare. Respect foarte mult ceea ce faceți în momentul acesta. Am fost și eu în poziția dumneavoastră. Acesta este și scopul audierii. Îmi amintesc și înțeleg foarte bine natura acestor întrebări. Cred că n-ar trebui să-l aducem pe domnul Moscovici în discuția de astăzi, dar întrebarea pe care am pus-o atunci era legată de felul în care fuseseră gestionate finanțele publice, fără să fie implicată o chestiune personală. Eu zic să nu amestecăm lucrurile aici. Dumneavoastră aici sunteți totuși în cadrul unui joc politic, iar uh, ceea ce s-a întâmplat atunci era criza zonei euro, unde aveam o lipsă de încredere, o pierdere de încredere, pentru că statele membre respectau mai mult sau mai puțin pactul de stabilitate. E o chestiune complet diferită. În ceea ce privește sumele pe care a trebuit să le rambursez Parlamentului European, Parlamentul European, adică instituția în care sunteți dumneavoastră, în persoana secretarului general, a lansat o anchetă aprofundată pentru a studia administrativ dacă asistentul local care lucrase pentru mine lucrase sau nu și răspunsul a fost că da, a lucrat pentru mine timp de 5 ani. Ceea ce s-a contestat și aceasta se întâmplă foarte des unor angajatori și dacă există patroni de IMM care ne ascultă, cred că își amintesc de ce vorbesc, se întâmplă așadar că aveți un salariat care a lucrat pentru dumneavoastră, vreți să încheiați relația de muncă cu dumnealui, nu vreți să-l penalizați, nu vreți să-l dați afară, însă e destul de greu pentru el să-și găsească un loc de muncă. Iar săptămânile trec și când știm cum s-a terminat, da, după aceea spunem, da, a durat cam mult. Dar a fost o problemă de gestiune a resurselor umane și dacă dumneavoastră faceți referire la Secretariatul General al Parlamentului European, o să vă explice că nu este vorba de o anchetă pe teren judiciar, ci este vorba de o verificare a procedurii administrative, o chestiune care ține de gestiunea resurselor umane și este vorba de o sumă pe care eu nu am perceput-o, doamnă Șaldemozei, nu la mine au intrat acei bani. Deci, așa se poate întâmpla cu oricine, fie că veți fi uh, chemați în fața unui tribunal pentru o concediere sau nu, se poate întâmpla așa ceva. Este vorba de o dificultate în felul în care statutul asistenților este redactat pentru instituție. Mulțumesc, doamnă Sardemuz, de întrebare suplimentară. Nu știu, poate ar fi trebuit să vorbesc în daneză, dar dacă ne uităm la scrisoarea de misiune pe care ați primit-o, vedem că spune că trebuie să nu există niciun dubiu despre integritate, despre comportamentul candidaților. 45.000 de euro sunt uh, bani mulți. Eu am fost aici mulți ani și n-am uh, cum să... Nu am fost chemată să plătesc înapoi atâția bani, nici nu știu dacă i-aș avea. Dar cred că este foarte important ca persoanele care se prezintă aici în fața noastră să fie curate, să nu se poată pune la îndoială în integritatea lor. Nu credeți că este important acest lucru? Doamne Gular, vă rog să răspundeți. Eu sunt curată. Am respectat decizia Secretariatului General. Vă las timp să vă puneți căștile. Deci am respectat decizia Secretariatului General al acestei instituții, iar suma corespunde unor salarii și al unor alocații sociale. E vorba de câteva luni, suma acestor două tipuri de, de plăți. Nu vreau să intrăm acum în prea multe detalii, dar mă bucur de altfel că salariații în Europa contribuie la finanțarea securității sociale, toți cei pe care îi avem aici și alții. Eu m-am supus deciziei Secretariatului General al Parlamentului European, care a aplicat o jurisprudență a Curții de Justiție a UE, CJUE, foarte strict. Și știți că atunci când demonstrezi uh, cum au uh, um, lucrat asistenții, trebuie să poți plăti înapoi această sumă care, se, uh, care este datorată. Nu este vorba de o penalitate, nu are caracterul unei decizii penale, este vorba de o rambursare administrativă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Dita Șaranzova de la Riniu. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dragă Silvii, ca mulți de aici te cunosc, știu foarte bine cât de mult ai muncit și care este angajamentul tău pentru proiectul european și sunt încrezătoare. Știu că ai competențele necesare pentru acest portofoliu și pentru a o face bine. Însă, ce aș vrea să te întreb astăzi este dacă ai curajul să o faci, să susții piața unică și cele patru libertăți fundamentale ale acesteia. În scrisoarea de misiune se vorbește despre actul pentru servicii digitale ca fiind un proiect esențial. În urmă cu câteva zile mi se spunea că serviciile digitale sunt în primul rând servicii. Și acea persoană care îmi spunea asta era tocmai tu. Sunt absolut de acord cu tine și sunt de acord și aș spune că fără servicii piața unică europeană nu ar putea fi finalizată. Și cele uh, două elemente pe care le-am avut, care ne-au susținut aceasta, a fost domnul Bolkenstein și domnul Barnier. Ambii au avut uh, curajul să o facă, atât la ei acasă, cât și la nivel european. Deci vreau să te întreb dacă vei avea același curaj pentru a duce mai departe această muncă și pentru a extinde și mai mult directiva serviciilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ați reamintit aici munca făcută de mine la Parlament. Cei care sunt de ceva timp aici știu că am luptat pentru egalitatea de gen, pentru reforma pactului de stabilitate și așa mai departe, dar cred că nu e vorba aici doar de curajul unui comisar. E vorba aici de o luptă comună a unui colectiv. La Consiliul European, statele membre trebuie să se pună de acord. Întreaga industrie, furnizorii de servicii, agricultura, industria, toată lumea trebuie să fie cu adevărat convinsă că Europa este una tu și că deci merită să-și facă concesii reciproce. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește potențialul de creștere și implicit de ocupare care ar putea veni în urma îmbunătățirii textelor noastre legislative pe tema serviciilor. În același timp, în trecut au existat și încercări care au dus la rezultatul contrar față de ceea ce doream, și anume uh, să dea deoparte o parte din populație care suferea de diverse angoase pe care le înțeleg foarte bine și de aceea este și mai greu astăzi să ajungem la un consens. În scrisoarea de misiune este inclus acest act pentru servicii digitale, de asemenea economia colaborativă. Încercăm să avem o mai bună implementare a legislației existente, ținând cont de diverse sectoare de activitate. Bineînțeles, sunt și plângeri care ne vin și de care trebuie să ținem cont. Important este că trebuie să lucrăm împreună pentru ca împreună să schimbăm ceva. Pentru că unii doresc să pună, să contrapună țările din Europa Centrală și uh, Orientală. E adevărat că noi avem niște valori fundamentale, valori care nu sunt neapărat uh, aceleași de fiecare dată, însă nu trebuie să ne ascundem în spatele unor astfel astfel de declarații. Am uh, uh, toată voința să merg mai departe și să fac toate eforturile pentru a merge împreună pe acest drum. Întrebare suplimentară. Am să mă întorc la actul pentru servicii digitale. Sunt mai multe păreri în legătură cu abordarea pe această temă și sunt convinsă că și Parlamentul va avea un cuvânt de spus în această privință. Însă, principala mea întrebare este următoarea. Doriți ca acest act al serviciilor digitale să întărească libertatea de circulație a serviciilor în Europa și vă angajați să nu se introducă noi bariere europene? Piața unică, tocmai de aceea am susținut-o împreună de altfel și în negocierile pentru Brexit, uh, piața este reprezentată în primul rând de cele patru libertăți și asta trebuie să o spunem foarte clar și cetățenilor ca să vadă care sunt beneficiile acestei piețe unice. Libertăți, așa cum spuneți foarte bine, o luptă continuă pentru a ne putea deplasa dintr-o parte în alta, pentru a învăța în altă țară, pentru a lucra, pentru a face schimburi comerciale. Deci e vorba de libertate. Și libertatea pe internet, dacă nu uh, o organizăm între noi, atunci vor veni actori globali mult mai puternici care au acces la metadate, care pot impune regulile lor. Deci e nevoie într-adevăr de libertatea de uh, stabilire, de uh, îmbunătățirea situației startup-urilor în Europa, pentru că de multe ori tinerii sunt cei mai implicați și pentru a evita o fragmentare a legislației. Noi, oricum, la Comisia Europeană, în niciun caz nu vom introduce bariere, de niciun fel. Va trebui însă să convingem uh, uh, autoritățile naționale pentru a merge în această direcție. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Marcel Colaia din partea verzilor. Mulțumesc, stimată doamnă comisar desemnat, aici sunt. În ciuda faptului că 250.000 de oameni au uh, demonstrat doar în Germania și au, sau că s-au semnat uh, petiții uh, de către europeni în ceea ce vește răspunderea furnizorilor de servicii și monitorizarea și filtrarea conținutului online, um, încă se mai încearcă includerea multor prevederi în um, actul privind serviciile digitale. Ați fost criticată de ONG-urile care se luptă pentru drepturile digitale în Franța și în Europa. Cum vă veți asigura că noul act privind serviciile digitale respectă drepturile fundamentale online și um, ce uh, efect va fi asupra principiului țării de origine, care este esențial pentru furnizarea serviciilor transfrontaliere? În timp ce maile companii tehnologice sunt uh, Uh, se îngrașă și nu sunt pedepsite uh, pentru uh, că permit să existe discursul instigator la ură pe internet. Nu credeți că ar fi mai important să ne concentrăm pe verificarea faptelor pentru a adresa adevăratele probleme? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat. Este o problemă de deosebit de delicată pentru că se referă la libertate. Europa este singura societate în care există un cadru reglementat care garantează neutralitatea internetului. Această neutralitate nu um, este um, pusă sub semnul întrebării de proiectele Comisiei. Actualizarea în curs cu uh, Organismul de Reglementare European al Comunicațiilor Electronice asigură bună implementare a acestui principiu. Directiva privind comerțul electronic um, se bazează uh, pe principiul răspunderii limitate de acum 20 uh, de ani. 20 de ani înseamnă foarte mult timp. Cred că e important să nu uh, punem în subsemnul întrebării principiul normelor de răspundere civilă este mai important să uh, fim atenți la ce merită cu adevărat schimbat. E adevărat, trebuie să fim atenți la discursurile instigatoare la ură. Eu nu uh, merg la Comisia Europeană pentru uh, a impune tuturor celorlalți legea franceză. Deloc nu am aceste intenții, dar cred că cu toții trebuie să privim în ochi o problemă reală. Pe internet există și persoane care uh, instigă la ură, care instigă oamenii să facă atentate teroriste, care stigmatizează persoanele uh, din cauza confesiunilor. Aceste lucruri pot avea consecințe importante. Ca, în orice o uh, chestiune care are de-a face cu libertățile publice, trebuie să găsim un echilibru. Acest echilibru este un, o alegere politică, respectiv o alegere a Parlamentului, pentru că așa merge în democrație. Dumneavoastră reprezentați cetățenii, există și Consiliul și legislația uh, se face așa cum doriți dumneavoastră. Desigur, Comisia propune un text, însă Parlamentul îl amendează. Acest lucru este interesant nu vin în fața dumneavoastră cu aroganță, pentru că nu există un singur uh, răspuns, ci există unul pe care o vom defini împreună. Mulțumesc. O întrebare suplimentară, iertați-mă. Domnule Colaia, am o întrebare suplimentară în ceea ce privește tipul de subiecte discutate la început. Este important pentru grupul nostru. Conform presei uh, franceze, ați fost plătită peste 10.000 de euro pe an, 27 de luni între 2013 și 2015 de către uh, Institutul Berggrünen, uh, un grup de reflexie uh, american. Um, se pare că i-ați conciliat în ceea ce privește politici europene, ținând strâns legătura cu conducerea europeană. Aceasta este o întrebare diferită față de cea pe care a spus-o la început, intervine președinta ne puteți asigura că nu există atunci un conflict de interese cu mandatul dumneavoastră de deputat european, dat fiind că postul de, că jobul de deputat european este un uh, loc de muncă cu normă plină. Cum uh, credeți că vă veți îndeplini uh, atribuțiile fără conflict de interese? Nu este o întrebare uh, suplimentară, deci puteți să nu răspundeți dacă nu doriți. Vreau să răspund, nu vă îngrijorați, sunt pentru libertate atât pe internet cât și în această sală. Uh, eu însă mi-am uh, menționat cuvântul colaborare în discursul uh, meu. Da, acest institut este un grup de reflexie cu european. Am discutat mai ales cu europeni în timpul activității mele acolo. Era absolut legal. Parlamentul permitea derularea unei activități profesionale se poate considera sau nu că era important. Oricum, această decizie a aparținut parlament, aparținea parlamentarilor, deputaților. Nu putem uh, pur și simplu să lansăm o suspiciune pentru că o persoană a lucrat. La ce am lucrat atunci? La promovarea integrării europene. Uh, am participat uh, în uh, la o reuniune publică la Facultatea de Științe Politice în legătură cu ocuparea în rândul tinerilor la Paris, uh, în timp ce activam la acest institut. Tocmai de, pe, pentru aceste lucruri ne luptăm, ca mai mari lumii să-și vorbească între ei, pentru ca um, aceleași obiective să fie atinse prin colaborare. Acum, doamna Virginie Ioron de la um, ID are cuvântul. Vă recunosc că sunt destul de surprinsă să vă văd aici pentru că ați demisionat dintr-un guvern din cauza activităților dumneavoastră și am aici uh, și o scrisoare a Olaf, care spune că sunteți singura comisară care este în cursul unei care are o anchetă în curs. Deci nu sunteți destul de bună pentru un guvern francez, dar sunteți destul de bună pentru Comisia Europeană. Doamnă, câți francezi primesc 13.000 de euro pe lună pentru ca să dea telefoane? Jurnalul Liberation a spus că Bergrun, un, uh, un grup de reflecție, va da 13.000 de euro pe lună în timp ce erați eurodeputat ați scris altceva decât această notă de 13 pagini uh, în schimb de 13, în schimbul la 13.000 de euro pe lună timp de mai mulți ani. Da, ați scris un singur raport în ultimul mandat care cere crearea unei organizații financiare mondiale. Această viziune mondialistă este foarte uh, îngrijorătoare pentru că aceasta de fapt uh, nu respectă identitățile naționale. Care sunt celelalte servicii pe care le-ați adus dumneavoastră sau le-ați putea aduce pentru a vă completa remunerația dumneavoastră de deputat în Parlamentul European sau în alte funcții? Pentru că să nu uităm că au fost 340.000 de euro în total pe care i-ați încasat. Doamnă Gular, puteți răspunde. Mulțumesc, doamnă deputat. Deja am răspuns, de fapt, la această întrebare, dar vă răspund, desigur, și dumneavoastră nu se poate arunca cu dubii asupra persoanelor până când nu există niciun fel de dovezi în acest sens. Am lucrat într-un grup de reflexie pentru organizarea de reuniuni, pentru organizarea diferitelor uh, tipuri de uh, comunicare între oameni cu care am lucrat. Poate că obiectivul acestui think tank nu vă place dumneavoastră, este obiectivul democrației și aveți dreptate să nu fiți de acord cu viziunea mea despre guvernanța mondială. Puteți să nu doriți să participați la așa ceva, dar v-am spus, în 2013 ne aflam într-o fază extrem de acută a crizei. Toate mijloacele mi se par necesare și utile pentru a aduce oamenii mai aproape. Puteți să aveți o concepție a societății în care spuneți în mare că pentru a-i ajuta pe cei mai modești, cei, mai, cei care sunt la șomaj, nu trebuie să discutăm cu ceilalți. Mie mi s-a părut exact pe dos că a avea acces la o serie de persoane influente, șefii foști de guverne la nivel european din diferite partide, Felipe González, Mario Monti, Guy Verhofstadt erau uh, și ei parte, Antoni Giddens, intelectual, care au adus al treia cale în Regatul Unit, acesta putea să fie o mijloc de a face ideile să meargă mai departe, de a le de a face lucrurile să meargă mai departe și sigur că dacă m-aș fi gândit că poate să creeze atâtea probleme, nu, nu m-am gândit. Sunt de acord că aceste sume sunt sume mari. În același timp, e vorba de sume care corespund unor condiții care sunt foarte uzuale în consultanța internațională. Dacă e să mă uit la ceea ce am făcut înainte, am fost președinta unor organizații um, care, pentru care am oferit tot consultanță, de exemplu, pot lucra în patru limbi. Dacă persoanele respective au considerat că am meritam eu salariu pentru libertatea uh, de acțiune, eu cred că eu ar, trebuie să beneficiez în continuare de uh, prezumția de nevinovăție. Da, întrebare suplimentară. Da, SUA este un partener foarte important al tuturor statelor membre, dar nu sunt totuși europeni. De asemenea, un institut european care participă la deliberarea um, între europeni este mai degrabă un conflict de interese, iar atitudinea dumneavoastră în calitate de deputat este de fapt un amestec în probleme de lobby mai degrabă, care nu are neapărat legătură cu chestiunile europene. Și știți foarte bine că, de exemplu, în această dimineață, din cauza panicii, am primit o scrisoare din partea acestui lobby care este Bergrun. Iar în declarația dumneavoastră de interese financiare, financiare. De asemenea, există mai multe puncte, eh, semne de întrebare pe eh, anumite chestiuni. Deci, eh, doamna, iar doamna președinte a Comisiei pentru Afaceri Juridice a refuzat de asemenea să încheteze, să analizeze ce se întâmplă cu acest think tank, iar președintele acestui think tank a finanțat campania lui Macron. E foarte ciudat că în același timp ni se spune că nu trebuie să acceptăm decât persoane imaculate pentru postul de comisar. În numele tuturor europenilor care consideră că nu uh, au uh, nicio foaie de parcurs uh, în față atunci când, uh, când trebuie să voteze o persoană ca dumneavoastră, doamnă ministru de apărare efemeră, eu nu vă voi susține. Mulțumesc! Doamnă deputat, trebuie să recunosc că nu mă bazam foarte mult pe susținerea dumneavoastră, dar haideți să mergem totuși la chestiunile de bază pe care le-ați menționat. Statele Unite, uh, acest think tank nu era Pentagonul, nu era Guvernul Statelor Unite. Eu cred că există societate civilă, există oameni cu care poți să intri într-un dialog și să vrei să ai un dialog cu el trebuie să facem o diferență între reprezentanții oficiali și persoanele private. De fapt, Nicola Bergrun este neamț. Poate că nu vă place dumneavoastră, dar este european, a crescut la Paris și acum trăiește în Statele Unite. Eu cred că realitățile transatlantice sunt importante pentru foarte multe din subiectele care ne preocupă. Dacă, fiind dat că eu am lucrat cu americanii în respectarea, respectând în același timp independența mea și a lor, nu văd de ce acest lucru este un lucru pe care trebuie să mi-l aduce, să mi-l imputați. California este leagănul multor întreprinderi care sunt extrem de importante pentru viitorul acestei lumi. Mă bucur de fapt că am avut această experiență. Următorul uh, vorbitor, Adam Bilan, care reprezintă ECR-ul, vă rog. Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar desemnat, Laboratoarele de cercetare privată și publice în UE și în lumea întreagă se gândesc uh, în legătură cu cum va arăta viitoarea inteligența artificială. Dumneavoastră aveți de gând să aduceți un uh, cadru de reglementare puternic pentru această tehnologie în următoarele 100 de zile. De câte zile veți avea însă nevoie pentru a face față problemelor uh, constatate în cazul implementării directivei serviciilor, dincolo de cele digitale, care obstaculizează dezvoltarea companiilor europene în fiecare zi? Sunt de acord cu răspunsul pe care l-ați dat în scris, și anume că niște piețe ale serviciilor integrate vor susține economia, însă cred că prioritățile dumneavoastră ar trebui să reflecte acest lucru. Nu sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult! Inteligența artificială este un domeniu extins sunt uh, foarte multe lucruri pe care le putem uh, face în următoarele 100 de zile, e adevărat. Uh, colegii mei, doamna Vestager, sunt foarte determinați și ne sprijinim și pe o muncă deja făcută, o, o analiză aprofundată acestei tehnologii. Vom pleca de acolo, însă în ceea ce privește serviciile sau alte chestiuni, în ceea ce privește responsabilitatea pe net, Dosarul este atât de vast încât și aici avem nevoie de o bună cooperare. Avem câteva principii uh, în cap, uh, vom vedea și care sunt rezultatele testelor uh, cu procesul de revizuire economică care este în curs și care analizează aceste chestiuni. Oricum, vreau să spun și cetățenilor care ne ascultă că nu e vorba aici de dezbateri abstracte, e vorba de tehnologii care sunt utilizate în diagnostice, tehnologii care vor uh, permite verificarea plăților, tehnologii bune, cu conotații pozitive, în fața cărora n-ar trebui să ne fie teamă, dar va trebui să le încadrăm, să le reglementăm bine, pentru că utilizarea algoritmurilor pe scară largă ar putea duce la discriminări, de exemplu. Ar putea duce, de exemplu, la refuzul de a acorda împrumuturi la nivelul tuturor băncilor și așa mai departe. Deci vom lucra în cele 100 de zile, vom veni cu propuneri, bine bineînțeles, aici în fața dumneavoastră, însă trebuie să ținem cont de asemenea și de sectoarele industriei tradiționale, sectoare care trebuie să se transforme, acele sectoare care sunt oarecum reprezentante ale trecutului, eu cred că uh, trebuie să vedem ce aduce inteligența artificială, în primul rând, acestor sectoare tradiționale. Întrebare suplimentară fostul comisar pentru piața internă a considerat că a fost destul de greu uh, ca statele membre să fie de acord cu inițiativele în ceea ce privește serviciile. Vreau să vă întreb ce veți face dumneavoastră altfel. Fostul comisar considera de asemenea că toate inițiativele pe această temă ar putea fi sabotate în procesul legislativ. Dacă dumneavoastră doriți să protejați piața internă, dar până la urmă rezultatul este contrar, veți retrage aceste inițiative înainte de a se produce răul? În primul rând vreau să mulțumesc pentru munca făcută de doamna Binkovska până acum și uh, Vă spuneam și mai devreme, nu cred că curajul unui comisar este suficient. Cred că e vorba de o mobilizare generală pe care și Consiliul și-o dorește, de altfel e vorba de șefii de state și guverne din toate statele membre. Sper să se discute și la uh, nivelul miniștrilor pentru competitivitate. Ne așteptăm de asemenea uh, și vă spun și în legătură cu ce se întâmplă cu Brexitul, ul Uh, care ne-a dovedit încă o dată într-un fel oarecum negativ că piața este importantă, dar cred mai presus de orice că ar trebui să nu ne mai uh, uităm atâta înspre diviziunile noastre, pentru că nu asta este cel mai important. Important este viteza cu care se dezvoltă tehnologiile în alte părți ale lumii, viteza cu care se formează inginerii acolo, se cuceresc noi piețe și câteodată fără să se respecte nici măcar regulile globale ale jocului. Aceasta aceasta este prioritatea și aceasta va fi prioritatea mea principală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Coneșna din partea grupului GUE, care va încheia această prima rundă de intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte! Stimată doamnă comisar desemnat, Vreau să vă spun că sunteți o adevărată vedetă din punctul meu de vedere. Aveți uh, timp uh, să fiți deputat european și în același timp să mai câștigați pe lângă vreo 10.000 de euro cu ce, trebuie, cu ce ați făcut la acel grup de reflexie. Să știți că ați fost cu adevărat curajoasă. Sunt sigură că puteți face orice dacă ați reușit să faceți asta. Ca mulți dintre colegii mei, uh, nici nu concep să am două locuri de muncă cu normă plină fiind o singură persoană, dar dumneavoastră ați reușit și vă laud pentru acest lucru. Acum, într-o notă serioasă, veți fi uh, responsabilă pentru implementarea Fondului European de Apărare. Aș vrea să vă spun că vreau să aud de la dumneavoastră dacă ne puteți prezenta puțin procesul, cam cum va arăta acel proces. Ce fel de mecanisme de control veți oferi Parlamentul European în ceea ce privește Fondul European de Apărare? Uh, și o altă întrebare referitor la turism, pentru că veți fi responsabile și de turism, care ține de Digi Grow, care este de competența dumneavoastră. În uh, scrisoarea de misiune de la președinta aleasă, uh, era o referire la acest lucru și uh, când mă gândesc la situația cu Thomas Cook, nu am găsit în răspunsurile noastre scrise nicio referire la turism. Mulțumesc foarte mult, doamnă, că mi-ați lăudat energia, cel puțin. Uh, cât despre Fondul European de Apărare, da, e o chestiune foarte serioasă, aveți uh, dreptate, trebuie urmărită îndeaproape procedura. Procedura este una colectivă, intervine atât uh, Comisia Europeană, prin deciziile colegiului, cât și Comitetul de Experți, care ține de statele membre. Întâi se identifică un proiect, apoi se oferă garanții. Este un proiect corect, colectiv și procedurile sunt imparțiale. Influența mea va fi influența pe care o va avea fiecare comisar în parte. Vom decide împreună. Acest fond, după cum am mai spus, este important pentru că va ajuta mai multe IMM-uri pentru că ele trebuie să se consolideze, dat fiindcă securitatea mondială este mult mai amenințată acum decât am fi crezut în urmă cu câțiva ani. Cred că este bine să investim împreună în acest demers colectiv, care cere ca cel puțin trei state membre să fie implicate, deci întreprinderi din trei state membre cel puțin, ceea ce evită îngrijorări precum cele pe care le-ați exprimat, cum că statele mai mari ar pune mâna pe toate investițiile și e vorba de IMM-uri și de întreprinderi foarte mici. Nu sunt excluse alte tipuri de întreprinderi, însă finanțarea va fi rezervată întreprinderilor europene și cred că contribuabilul european poate să se bucure că, pentru acest lucru pentru că se aplică un, un principiu foarte normal încă o dată, dacă mă voi bucura de încrederea dumneavoastră, va fi normal să vin în fața dumneavoastră, să discutăm despre activitățile mele. De fiecare dată când un dosar uh, va fi înscris pe agenda de lucru a colegiului, putem discuta despre el și mă angajez să fac acest lucru dacă este necesar. O întrebare suplimentară, doamnă Coneșna? La turism vreau să mă refer ca întrebare suplimentară, pentru că nu mi-ați răspuns. Uh, este un lucru care uh, zguduie piața internă a Uniunii Europene și zguduie și încrederea cetățenilor. Uh, faptul că corporațiile multinaționale și um, angajaților trebuie să aibă aceleași drepturi ca angajații din Uniunea Europeană și acest lucru ar trebui la momentul potrivit să vină în competențele DigiGlow. Iertați-mă, doamnă chiar am început să vorbesc despre un subiect și am uitat uh, despre turism. Vin de pe Marul Mediteranean de la Marsilia, unde turismul este important, să nu crezi că neglijez. Uh, o parte importantă din PIB-ul Uniunii Europene vine din turism, suntem una dintre principalele uh, destinații la nivel mondial și cred că și Republica Ceauă contribuie, dată fiind frumusețea Pragăi. Uh, multe competențe, uh, aceste chestiuni nu sunt doar de competențe DigiGrow, mai multe de exigerale sunt implicate, dar vreau să fac câteva observații personale. Uh, eu consider că importantă este, de fapt, durabilitatea. Cum facem astfel încât orașe magnifice, zone de munte și plaje nu devin victimele propriului lor succes. E vorba și o chestiune de durabilitate și există și o latură umană. Uh, Uh, pentru că turismul presupune chestiuni care implică și uh, oamenii și sunt anumite dificultăți. Uh, e vorba de uh, colaborare, cine asigură transportul, cine asigură cazarea. Persoanele adesea uh, încep să-și închirieze apartamentele atât de des încât pentru vecini încep să creeze probleme. Sunt și aspecte de mediu și aspecte de protecție a patrimoniului pe care trebuie să le avem în vedere. Sper să avem ocazia să uh, revenim asupra acestui subiect. Mulțumesc, închidem prima uh, rundă de întrebări și dau uh, cuvântul doamnei de Sutter. Da, vom da acum cuvântul uh, membrilor uh, diferitelor comisii parlamentare un minut pentru întrebare, un minut pentru întrebarea suplimentară. Începem cu domnul Arias Eceberia de la PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Goulart, toți indicatorii macroeconomici ne atrag atenția asupra unei posibile noi recesiuni economice, cu consecințe care ar putea fi asemănătoare cu cele din 2011, iar piața internă, un instrument esențial pentru a genera locuri de muncă, nu a funcționat atunci din cauza protecționismului manifestat de anumite state membre. IMM-urile, independenții, companiile, consumatorii, toți au avut de, de suferit foarte mult. Protecționism care a dus la o poziționare împotriva acordurilor comerciale internaționale, noi bariere administrative în sectoare esențiale, cum ar fi transporturile sau faptul că nu s-a respectat principiul neutralității tehnologice implementarea și respectarea regulilor actuale sunt absolut esențiale pentru a avea o piață unică autentică, incluzând aici și piața digitală. Totuși, termenele de transpunere pentru statele membre este în medie de 8,4 luni de zile. Doamna comisar, ne putem aștepta de la dumneavoastră la un nou plan de acțiune pentru o mai bună implementare și un sistem de guvernanță pentru a evita noi măsuri protecționiste care să fie adoptate de statele membre? Mulțumesc. Doamna Gular, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut practic legătura. Din păcate nu vorbesc și spaniola Mă mulțumesc încă o dată pentru că ați făcut legătura aici între macroeconomie, evoluții și risc de recesiune și ceea ce facem noi aici. Pentru că tocmai de o astfel de pedagogie e nevoie astăzi. Trebuie să arătăm cetățenilor că dacă dorim o economie prosperă, ceea ce ține practic de comise, Comisia Econ aici la nivelul Parlamentului, avem nevoie de întreprinderi prospere, de o piață funcțională, de o digitalizare și o ecologizare a economiei. Ați făcut foarte bine această legătură. Nu știu care sunt ultimele previziuni macroeconomice. Lucram la Banca Franței și am urmărit îndeaproape acolo la nivel național ce se întâmplă și știu că există uh, o tendință protecționistă la nivel global. Există bariere între statele membre care ne scad performanța și am spus-o și mai devreme, vom face tot ce putem împotriva lor, dar pe de altă parte economia noastră este inclusă la în cea globală și semnalele care ne ajung din Statele Unite, care înainte aveau o altă poziție, sau felul în care chinezii își concep acum dezvoltarea, faptul că alte țări ar putea lua măsuri pentru a ne răspunde nouă, toate acestea ar putea avea consecințe, de asemenea Brexitul, dacă până la urmă se produce la sfârșitul lunii. Nu știu care va fi după aceea strategia guvernului britanic. Deci e clar că trebuie să utilizăm întreg potențialul pieții, să explicăm și asta trebuie să o facem împreună, care sunt avantajele ale unor eventuale sacrificii pe termen scurt uneori, pentru că um, dacă faci compromisuri, aceasta îți consolidează țesutul economic și industrial european. Există și o parte comercială, am spus-o și mai devreme, care va ține de Phil Logan, dar vom lucra împreună îndeaproape aproape, pentru că piața are două fațete, cea internă și cea externă. Până acum ne-am uh, uh, angajat mai mult pe ce se întâmplă în relațiile dintre noi și nu neapărat la ce se întâmplă uh, în dimensiunea internațională. Întrebare suplimentară, vă rog. Mulțumesc pentru răspuns. Știm că de multe ori statele membre preferă un instrument legislativ precum uh, directivele. Dacă dumneavoastră deveniți comisar, vă luați un angajament pentru a utiliza mai frecvent uh, regulamentele pe, ca un instrument de armonizare mai bun față de directive. Pe de altă parte, în răspunsurile scrise pe care le-ați trimis, ați spus că dacă va fi nevoie, nu veți ezita în adoptarea unor măsuri mai stricte. Dacă deveniți comisară, cum veți face ca la comisie să se adopte măsuri mai eficace împotriva infracțiunilor, chiar dacă e vorba de măsuri uh, controversate din punct de vedere politic. Mulțumesc. La prima întrebare, în ceea ce privește regulamentele sau directiva, pot să vă spun care este preferința mea personală. Eu prefer puține reguli, dar implementate peste tot. Și asta înseamnă mai degrabă regulament care se aplică direct în statele membre, fără nevoie de transpunere, fără tot felul de divergențe, așa numitul în engleză gold plating, dar de fapt nu e chiar atât de aurit pentru că sunt multe probleme. Directiva a fost însă inventată și ea pentru a respecta principiul subsidiarității și pentru a permite autorităților naționale, regionale să facă propriile adaptări, ajustări. Trebuie deci să dăm dovadă de simț practic, nu putem uh, lua o decizie directivă sau regulament, totul depinde de fiecare caz în parte. Însă, atunci când avem de-a face cu o directivă, statele membre își au angajamentul să o transpună, să o implementeze și aici ar trebui să vorbim cu parlamentele naționale, dacă mi-acordați încredere, o voi face și eu pentru a vedea cum decurge procesul de transpunere. E nevoie de un dialog crescut între Parlamentul European și cele naționale. De câte ori avem avut ocazia când eram parlamentar european, am făcut-o și eu și cred că, indiferent de instrument, importantă este implementarea. Mulțumesc și acum domnul Gaier. Un minut, vă rog. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Gular, aș dori să revin asupra problemei cu asistentul dumneavoastră. Dumneavoastră ați expus ceea ce s-a întâmplat ca o chestiune de resurse umane. Însă, anchetele OLAF sunt în curs și, dacă nu mă înșel, chiar în ziua în care ați fost nominalizată uh, de către doamna von der Leyen ați fost audiată de către poliție în Franța. Deci lucrurile nu s-au terminat. Dumneavoastră ați, v-ați dat demisia în calitate de ministru al apărării din Franța pentru ca să vă apărați mai bine și de aceea întrebarea pe care vreau să vă adresez este de ce credeți că puteți fi comisară dacă nu puteți fi ministru al apărării? Mulțumesc, doamnă Gular. Vă mulțumesc pentru întrebare. Poate n-am explicat destul de clar. Bun, faptele. Când am ajuns la Parlament în 2009, l-am angajat pe asistentul, predecesorul meu, lui meu, în circumscripție, nu aveam prea multă experiență, veneam din societatea civilă, am fost președintele mișcării europene. Această persoană a lucrat timp de 5 ani în pe întregul meu mandat, iar secretarul general al Parlamentului a decis uh, acest lucru după ce a examinat foarte multe documente pe care le-am furnizat. E normal, e vorba de folosirea banilor publici, deci e normal să fi văzut ce s-a întâmplat. Concluzia este că nu a existat intenție frauduloasă. Acestea sunt condițiile în care la sfârșitul primului mandat în care am hotărât să nu mai păstrez un asistent local, nu am mai vrut un asistent local pentru că eh, consideram că organizarea biroului meu era dezechilibrată și nu am avut în, a doua, în al doilea mandat niciun asistent local. Am decis prin demisie să ne separăm, deci o procedură amiabilă, așa cum am spus-o și înainte, procedura amiabilă a durat puțin mai lung decât trebuia, mai mult, pentru că, în primul rând, dreptul muncii francez este pe bună dreptate foarte protector față de lucrători și și nu vroiam să intru într-o procedură de concediere. Motivul pentru care eu, din proprie inițiativă, am decis să nu rămân la guvernare în Franța a fost legat, așa cum i-am explicat domnului Bellamy, la o practică care se folosește în Franța și care, din câte știu eu, nu există la nivel european. Am vrut să subliniez un lucru. Eu respect independența justiției. Vă dați seama că aș prefera să fie totul clar, desigur, și să fie totul în spate deja. Însă respect independența justiției. Dacă peste 2 ani ancheta continuă, sigur că antena, ancheta trebuie să continue. Același lucru și pentru Olaf, pentru că eu cred că sunt legate. Deci, eu sunt o persoană care respectă justiția din țara sa, respectă justiția europeană, dar și decizia Comisiei Jurii din Parlamentul European, care a hotărât că mă pot prezenta în fața dumneavoastră. Domnule Gaier, o întrebare suplimentară. Da, bun. Dacă dumneavoastră respectați jurisprudența din Franța, întrebarea mea suplimentară este dacă va veni o acuzație la adresa dumneavoastră, vă dați demisia din funcția de comisar? Domnule Gaier, eu nu răspund la întrebări ipotetice, pentru că nu pot să vă spun care va fi decizia justiției. Dacă voi fi condamnată, e un lucru. Dar vă dați seama că acum, fiind dat că faptele au fost evaluate de către Parlamentul European în care eu lucram atunci, Parlamentul a analizat aceste proceduri și sper să pot ieși din această problemă exact așa și dacă dumneavoastră mi-acordați încrederea să lucrez cu dumneavoastră 5 ani. Dacă facem pe dos, atunci toate persoanele care fac obiectul unei proceduri, dacă renunțăm la prezumția de nevinovăție, toate persoanele care sunt, fac obiectul unei proceduri nu mai pot să mai facă nimic. Prezumția de nevinovăție este, într-adevăr, spune că atunci când ești condamnat trebuie să respecti consecințele, iar acest gen de consecințe le respect. Dar momentan e vorba de o întrebare ipotetică. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Flego de la Renew. Hvala vam, Mulțumesc foarte mult. Domnule Gular, mă bucur foarte mult uh, că vă pot uh, adresa o întrebare ca raportor, de la, uh, ca raportor pentru noul program Europa Digitală. Sper că vom putea pune bazele împreună pentru o nouă Europa digitală. Știu că Comisia Europeană a propus, în ceea ce privește cele cinci priorități, să cheltuie 9,2 miliarde de euro, o sumă care a fost acceptată și de Parlament. De totuși știm și că uh, cei de la Consiliu intenționează să reducă bugetul. Cum ne putem asigura că împreună cu statele membre reușim să digitalizăm economia europeană și societatea europeană dacă se vor produce aceste reduceri bugetare. În calitate de viitor comisar, veți uh, susține acest program foarte important, programul Europa Digitală, și vă veți asigura că are suficiente resurse pentru 2021-2027 pentru a putea asigura deplina implementarea? Iertați-mă să știți că așteptam sfârșitul uh, traducerii. Da, v-ați referit la una dintre prioritățile Comisiei. Uh, fără nicio îndoială ne vom lupta pentru a apăra acest buget. Da, uh, cele 9,2 miliarde în perioada, pentru perioada menționată. Dacă comparăm această sumă cu cea pe care o, o pun, o investesc competitorii noștri la nivel mondial, să știți că suma nu este atât de mare. Desigur, mă voi lupta uh, cât pot de mult pentru a păstra acest buget în următorul cadru financiar multianual. Vă amintesc totuși că și aici nu depinde doar de mine uh, e vorba de perspective financiare care până la urmă sunt negociate de statele membre și uh, suntem într-un context bugetar uh, incert, marșele, marșele de manevră nu sunt foarte mari, însă trebuie să încercăm să facem în așa fel încât acest program, uh, aceste programe să convingă de utilitatea lor. Vom reuși să facem mai multe cu sume mai mici sau cu aceleași sume numai așa putem uh, acționa. Trebuie să încercăm și să reușim să fim cei mai buni în domeniul nostru. Mă voi bate ca o leoaică dacă trebuie, însă nu va depinde de mine decizia finală a alocării acestor fonduri. Trebuie să nu mai uh, gândim așa izolat pentru că și alți comisari și alți parlamentari se vor uh, lupta pentru alte subiecte. Întotdeauna e un fel de procedură de uh, arbitraj, de compromis. Avem însă o procedură unică cu un uh, parlament care nu are aceleași um, competențe ca un parlament care poate să ridice impozite și să aleagă pe ce cheltuie bani. Însă vom încerca să mergem cât putem de departe cu competențele existente. Domnule Flego, întrebarea uh, suplimentară? Da, nu am nicio întrebare suplimentară, însă aș dori să vă mulțumesc pentru uh, răspunsul dumneavoastră pozitiv și foarte bun. În anii următori, digitalizarea va fi esențială pentru succesul economiei europene și pentru întreaga noastră societate. Uh, Categoric trebuie cu toții să ne aplicăm asupra acestui subiect ce este important ca fiecare parte a Europei, nord, sud, est și vest, să beneficieze de pe urmele acestui program în perioada următoare. Și, nu în ultimul rând, sper că toți europenii vor fi în centrul uh, Uh, acestor activități, pentru că oamenii așteaptă uh, beneficii de pe urma muncii noastre. Doamna Gular, doriți să aveți o uh, reacție? Nu, dar vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Didier de la Comisia Juri, numele PPE. Permettez-moi de revenir quelques instants sur votre rôle à l'Institut Mulțumesc. Aș vrea să revin la rolul Institutului Bergrun. pentru că nu e vorba aici de a fi suspicioși sau uh, să contestăm faptul că se pot desfășura activități paralele. E vorba aici de energie, de inteligență și fie că vă place sau nu, nimeni aici nu contestă inteligența dumneavoastră, care este autentică și asta este relevant pentru portofoliul dumneavoastră. Totuși, aș vrea să înțeleg și eu, dacă e vorba de sumele care sunt implicate, de două ori mai mari decât ceea ce câștigați dumneavoastră ca și parlamentar european. Vi se pare prudent? Și e o întrebare de natură personală aproape. Dacă ați fi știut că într-o zi veți putea deveni comisar european, ați fi acceptat astfel de venituri din partea unui institut american? Deci, până la urmă, dacă ar trebui să o refaceți, ați face-o din nou? Doamna Gular, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Știu foarte bine că mizele sunt mari și sunt uh, și mai uh, conștientă. Am spus-o în germană, nu știu dacă s-a înțeles foarte bine sau nu, dar uh, mulți ani m-am ocupat de lupta împotriva sărăciei, m-am ocupat de persoane care n-ajungeau la sfârșitul lunii și e oarecum artificial să compari uh, lucruri, uh, să compari sume. Am înțeles că sunteți avocat la baroul din New York. Dacă sunteți avocat, atunci ar trebui să știți foarte bine despre ce venituri e vorba în Statele Unite. Știți care sunt uh, tarifele de consiliere. Oricum, nu vreau să fac nicio judecată de valoare asupra vieții dumneavoastră profesionale, dar e vorba de o înțelegere a situației. Și nu știu cum să vă explic. Ideea de a putea include întreg spectrul societății, ideea de incluziune ca un efort făcut tocmai pentru a deschide dialogul. Eu am avut acces la Institutul Bergren și grație europenilor care lucrau acolo și structura practic în care uh, lucram eu era practic alcătuită din uh, marea majoritate din europeni. Și uh, trebuie să recunosc că am avut un adevărat uh, elan în, același, în acel moment, când mi-am dat seama ce se face acolo și asta se întâmplă câteodată în viață, când ești pasionat, când vezi că alții fac lucruri nemaipomenite, îți spui foarte bine, m-ar interesa și pe mine. Însă ceea ce regret, bineînțeles, este felul în care este percepută această activitate în ziua de astăzi și nu e o critică la adresa dumneavoastră, dar regret tot timpul pe care îl petrecem astăzi aici pe această temă și regret faptul că această chestiune a rănit sensibilități, pentru că, bineînțeles, n-avea nimic de a face cu viziunea mea asupra lucrurilor. Nu regret ceea ce m-a împins spre acei oameni talentați uh, care doreau să facă ceva, Până la urmă îmi spun că uh, poate că ar fi trebuit să o fac altfel, însă sincer, la momentul uh, acela, singurul răspuns sincer pe care pot să-l dau este că am văzut uh, acele aspecte și interesul pe care reprezenta o astfel de activitate. Regret faptul că sumele respective au fost însă declarate și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Dacă ceva este legal și declarat, de ce se vorbește despre asta doar câțiva ani mai târziu? Poate că ar trebui trebui ca nivelul de control să fie mai bun. Domnule Didier, întrebare suplimentară. Trebuie să precizez aici că există o diferență între parcursul dumneavoastră și al meu, pentru că, spre deosebire de dumneavoastră, eu, atunci când am devenit deputat european, am întrerupt orice, orice activitate care avea legătură cu activitatea americană și activitatea mea la baroul uh, new-yorkez. Este o diferență. Însă, aceste reticențe lăsate deoparte. Vreau să vă întreb dacă ne puteți garanta că în cadrul activității pe care ați avut-o la Institutul Bergrun n-ați utilizat niciodată informații confidențiale pe care le dețineați în calitate de deputat european sau, în general, în legătură cu instituțiile europene. Doamna Gular, pot să vă garantez clar acest lucru și cred că ar trebui să revenim asupra activității europarlamentarilor. Nu e vorba de o muncă executivă, se iau decizii și se iau și informații de tot felul și știm foarte bine că activitatea aici este transparentă, lucrăm în grupuri de deputați, am lucrat cu mulți dintre dumneavoastră, cu Eliza Ferreira, de exemplu, care ar trebui și uh, ea să devină comisar european și mi-aduc aminte că atunci când ne confruntam cu problematici complexe, discutam între noi și până la urmă niciunul dintre noi nu are acces la informații confidențiale numai pentru noi, pentru că dacă depui un amendament, de exemplu, pe care îl depui singur, nu are niciun sens. Procesele în care eram implicați erau colective, nu aveam acces la informații deosebite de alții, în calitate de raportor sau nu, deci toate aceste activități ale mele nu mi-au pus niciun fel de problemă și pot să vă spun că nu aș fi făcut același lucru dacă aș fi avut o funcție executivă. Mulțumesc și acum doamna Gebhardt din partea grupului Eșide. Uh, vă mulțumesc, doamnă Gular. Trebuie să vă spun că încă nu înțeleg de ce, din cauza unor, uh, unor vehiculări, să zicem, uh, dubitabile cu banii europeni, nu mai puteți fi ministru în țara dumneavoastră și totuși puteți fi comisar aici nu este decât un comentariu acesta. Dar, în primul punct pe care l-ați menționat, citez, ați zis discuțiile și serviciile trebuie să fie redeschise. Ați, citez ce ați spus. După o discuție foarte lungă în Parlamentul European, noi am reușit să ajungem la un consens cu Consiliul cu privire la serviciile și vreau să vă întreb uh, și cu prestarea de servicii și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vreți să anulați acest acord pe care noi l-am obținut, vreți din nou să ajungem la o competiție nedreaptă între sistemele sociale ale statelor membre sau cum să înțeleg această nevoie de a redeschide această discuție? Doamnă Gular, doamnă Gephardt, repet, eu nu mă aflu în aceeași situație ca în iunie 2017. Nu, am, nu sunt nici aceleași funcții, nici nu am acest element de a angaja practic forțe armate în momentul în care ești comisar. Respect complet această funcție pentru care candidez, dar totuși la momentul respectiv eu nu m-am simțit în măsură să spun de azi pe mâine că voi abandona persoanele care sunt uh, la fața locului pentru protecție. Nu am reușit să fac acest lucru. Așa s-a întâmplat. Poate că dumneavoastră puteți să aveți altă părere. Dar așa a fost. Apoi, cum procedura a avansat, am avut ocazia să explic ce s-a întâmplat, fără să extrapolăm, pentru că justiția are calea ei. Eu nu am fost anchetată după ce am fost audiată ca martor. Deci sunt două diferențe care poate pentru dumneavoastră nu sunt suficiente. Este decizia dumneavoastră, nu a mea. Însă trebuie să amintim aceste diferențe. Al doilea lucru, poate că în ceea ce privește serviciile, poate că traducerea nu a fost clară, dar ce înseamnă serviciile? Liberalizarea serviciilor nu este singurul obiectiv. Liberalizarea serviciilor are în sine obiectivul următor de a ajunge la un așa numit soziale Marktwirtschaft, deci economia de piață socială. Deci trebuie să putem să mergem cât se poate de departe în prestațiile care treac, trec prin statele membre, în același timp protejând lucrătorii cât se poate de mult. Dumneavoastră ați contribuit prin legislația pe care ați uh, influențat-o, desigur, în această direcție. Acum ce trebuie să vedem e că sunt și noi servicii pe piață și după cum a zis foarte bine uh, colegul noastră Eșeveria, există o situație în momentul de față în care avem amenințări uh, în conjunctura actuală și trebuie să încercăm să găsim potențialul de ocupare nu cu orice preț. Sunt foarte surprinsă de întrebările pe care le-am primit, trebuie să vă spun. Eu mă așteptam uh, la întrebări despre introducerea salariului minim, la întrebări despre lupta împotriva sărăciei. Și acestea sunt parte din programul doamnei von der Leyen, doamna Gebhardt. Doamna Gebhardt, întrebare suplimentară. Da, să știți că aceste întrebări ați fi putut să le primiți la Comisia pentru Ocupare și eu zic că să facă fiecare ce știe să facă și să vorbim despre ceea ce ne privește. Nu am reușit să înțeleg încă foarte clar ce înseamnă formularea redeschiderii discuției cu privire la servicii și prestarea de servicii. Vreau să înțeleg, veți propune o directivă sau un regulament în care dreptul muncii și dreptul social pentru lucrători va fi part, din, care parte din uh, platforma colaborativă și economia colaborativă va fi, deci va fi redefinită? Veți aborda acest subiect sau nu? Nu s-a auzit uh, răspunsul fără microfon al doamnei Gular. Cred că a fost da. Da, într-adevăr, cu microfon acum, da, pe scurt, acesta este răspunsul. Uh, Trebuie să înțelegem că aceste noi aspecte ale economiei nu trebuie să fie controlate pentru că n-ar fi cuvântul corect, spune doamna Gular, dar trebuie să fie verificate. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă acolo, iar lucrătorii care sunt în acest domeniu să fie protejați. Protecția e foarte importantă. În ceea ce privește modalitățile de a-i proteja, nu pot vorbi acum, ar fi destul de arogant din partea mea, pentru că trebuie să discut cu serviciile cu care voi lucra, cu cei care îmi vor fi colaboratori și dacă îmi veți acorda încrederea și cu dumneavoastră, bineînțeles. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea verzilor, domnul Mihail Blos. Mulțumesc. O temă foarte importantă pentru mulți cetățeni. Cred că este scandalul Dieselgate. În continuare, 51 de milioane de mașini murdare diesel merg pe șoselele Europei și multe milioane de oameni au fost uh, induși în eroare și se probabil că și poluarea este cel mai mare risc al mediului pentru sănătatea publică și pentru sănătatea tuturor. Se așteaptă decese din acest cauz. Până acum se spunea Comisia nu are competență să recheme aceste mașini neconforme de pe piață sau să se asigure că se găsește o soluție pentru acești cetățeni care au fost induși în eroare reforma acest, uh, drepturilor uh, și plângerilor care pot fi înaintate de către cetățeni nu este finalizată. Cum veți folosi funcția de comisar pentru ca să, vă, să garantați că se pot lua măsuri la nivelul întregii Uniunii Europene? Și altă întrebare. Unele, unele state membre au spus că nu vor să mai uh, autorizeze decât mașini care nu mai uh, poluează, cum ar fi Franța din 2040. Cum vă gândiți că legislația pieței unice va putea susține aceste state membre în demersurile acestea ambițioase? Mulțumesc. doamnă Gular, aveți răspuns. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare. E un subiect foarte important. Din cauza poluării, din cauza consecințelor pe care le are poluarea asupra sănătății. Dar în această afacere Dieselgate există și un element de fraudă. Consumatorii au fost fraudați. Știu că până acum Comisia a făcut teste pe vehicule, pe autovehicule, pentru a îmbunătăți regulile prin care se pot testa vehiculele Apoi avem o, sistem, o reformă a sistemului de omologare și comisia va avea noi competențe. Voi încerca să folosesc toate competențele comisiei. Nu pot să vă spun exact astăzi cum o să fac acest lucru, pentru că va trebui să vedem împreună cu statele membre ce se poate face. Iar până una alta, aceste state membre, unele cel puțin sunt reticente și nu fac ce trebuie. Trebuie să vedem cum putem să garantăm ca pe real, în realitate pe teren uh, o să se transforme lucrurile. Eu nu pot să vă spun că eu din biroul meu de la Bruxelles o să reușesc să uh, mai conving din statele membre care nu doresc să o facă. Dar cred că un lucru ne poate ajuta. Presiunea opiniei publice, presiunea pe care noastră ca aleși uh, în Parlamentul European o puteți exercita asupra autorităților naționale. Știu că în anumite state membre există partide care se ocupă de așa ceva bine, dar trebuie ca mm, cei care reprezintă industria să nu mai poată să organizeze chiar uh, o fraudă și să fraudeze cetățeanul, consumatorul. Eu cred că va trebui să analizez mai bine situația și să vedem ce facem, pentru că puterea sancțiunii trebuie să fie folosită, trebuie aplicată sancțiunea fără să ne tremure mâna. Trebuie să obținem și ca prin convingere oamenii să-și schimbe opinia, pentru că așa vom merge mai repede. Altfel trebuie să ajungem în fața Curții de Justiție, s-ar putea să dureze mult mai mult. Dacă este necesar însă, vom folosi toată panoplia de instrumente care ne stă la dispoziție. Domnule Blos, o întrebare suplimentară. Ați vorbit de noile reguli, uh, factorii de conformitate sunt o nouă regulă acum prin care producătorii pot să depășească cu 2,1% marja de noxe, iar Curtea de Justiție a constatat că această decizie este, este ilegală și deci se pune la îndoială factorul de conformitate. Acum întrebarea pe care vreau să o pun eu este dacă vă angajați ca această nouă propunere ADI a predecesorului dumneavoastră să fie retrasă și vă veți asigura că astfel de factor de conformitate să nu poată pe viitor să mai intre în timpul legislației pe care o veți gestiona dumneavoastră în legislații europene și apoi încă o dată a doua întrebare pe care v-am pus-o înainte pentru că n-ați răspuns complet în ceea ce privește legislația pieței unice și cum veți garanta ca, de exemplu, dacă Franța din 2040 nu va introduce decât autovehicule care să fie fără emisii poluante, cum o să puteți să susțineți Franța sau alte state membre care vor face la fel pentru ca să poată să fie în același timp în conformitate cu regulile pieței unice aceste state și să nu fie împiedicate de legislația pieței unice? Răspuns. În ceea ce privește aplicarea dreptului, cred că este foarte important ca și Comisia să folosească toate instrumentele care îi stau la dispoziție. Nu trebuie să existe niciun dubiu în acest sens. Trebuie să se aplice tuturor statelor aceste instrumente, iar în anumite state membre unde legislația este mai avansată, va trebui să vedem uh, nu am o viziune foarte clară în momentul de față în ceea ce privește toate diferențele de legislație dintre statele membre. Nu sunt o specialistă pe acest domeniu, nici măcar în legislația franceză, pentru că nu m-am ocupat de aceste subiecte până acum. Însă, când ați spus dumneavoastră de retragerea unui text, unei, uh, unei propuneri. Da, bineînțeles, comisia trebuie să poată să retragă un text după ce a cântărit și proul și contra, pentru că acest text este până la urmă rezultatul unei munci și trebuie să vedem dacă putem face mai bine, să vedem ce se poate face cu textul, dacă poate fi amendat în primul rând, pentru că eu mi-amintesc la procesurile legislative la care am participat s-a întâmplat de multe ori ca pe parcurs textul comisiei să se transforme profund și deci n-a fost nevoie juridic să fie retras, pentru că el fusese, de fapt, transformat prin amendamente. Voi fi pragmatică, voi folosi toate instrumentele și odată ce am uh, analizat dosarul mai bine, o să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, care cuvântul acum, domnul Mariani de la IDE. Madame Goulard, la Mulțumesc, doamnă Gular. Comisia Jurii, după cum uh, ați spus, um, este uh, însărcinată să se asigure că nu există conflict de interese și va validat candidatura. Vreau să vă amintesc în ce condiții. Uh, dacă un um, comisarul român și maghiar au fost uh, audiați și au fost respinși. Nu a fost cazul dumneavoastră. Uh, Comisia jurii este prezidată de un membru uh, al grupului Renew, probabil că din întâmplare. O fi vreo coincidență. Ați spus chiar dumneavoastră că ați fost plătită de Fundația Bergruen. O fundație este întotdeauna uh, filantropică, însă foarte rar dezinteresată. Miliardarii care finanțează această formațiune au nenumărate activități uh, de natură economică. Uh, am primit o scrisoare din partea, unui, din partea domnului Nicola Bergrunen chiar în această dimineață, deci cunoașteți bine aceste activități. Puteți să ne spuneți în ce activități economice ați, ați fost implicată dumneavoastră în de această fundație. În ceea ce privește Comisia Jurii, nu uh, mă voi pronunța. Procedura Parlamentului a fost introdusă recent. Dacă sunt anomalii sau chestiuni care au părut nejustificate, parlamentarii trebuie să o concluzie aici, nu eu uh, sunt în măsură să o fac. Știți că am fost salariată uh, a Institutului uh, Bergrână. Nu am fost salariată, am avut un contract de consultanță, însă nu există aceeași legătură de subordonare. Sunt uh, tipuri diferite de contract. Pot să vă spun că nu știam sub nicio formă care sunt activitățile lucrative ale domnului Nicola Bergrunen. Uh, nu cunoșteam cum își uh, finanțează fundația. Eu am uh, interacționat doar cu uh, latura Institutului Bergrunen, care este un grup de reflexie. Plecați de la premisa și aveți uh, dreptul să o faceți, sunteți un fost ministru, uh, cunoașteți lumea, aveți dreptul să aveți modul noastră de a vedea lumea. Dar plecați de la principiul că această fundație nu putea funcționa uh, filantropică. Neapărat exista ceva ce ascundeau. Eu am alt sentiment aici. Eu cred că Nicola Bergrunen este fiul lui Heinz Bergrunen, un german persecutat de naziști care părăsise Germania tatălui uh, a uh, uh, trăit istoria secolului, 17, secolului 20. Madeleine Albright a scris recent o carte în care își exprimă îngrijorările referitoare la ce se întâmplă în Europa, ca și uh, cei din familia Berggrunen. Poate că nu sunteți de acord cu convingerile dumnealor. Uh, Uh, aveți tot dreptul, dar cred că trebuie să le lăsăm oamenilor posibilitatea de a acționa nu din motive absconse, ci pentru că au convingeri, pentru că au trăit anumite lucruri din familie, pentru că aceasta este traiectoria lor. Nicola Bergrun a trăit în Franța, a, vine dintr-o familie care a fost supusă în, în reversaliilor de către naziști. Uh, dorește ca uh, lumea să fie mai bună. Um, trebuie oricum să fim transparenți. Domnul Mariani, întrebare uh, suplimentară. Să știți că nu vilific pe nimeni. Uh, am făcut o mică căutare pe internet. Uh, domnul Nicola Bergrunon este uh, uh primul sponsor al unui centru chinez um, care se ocupă de inteligență artificială. Conform Business Insider, uh, injectează sume enorme în California pentru a susține întreprinderea acolo, care activează în același sector. 25 uh, de milioane de la el s-au dus la Universitatea din Beijing. Ehm, și anul acesta a cumpărat TLC, cea mai importantă uh, întreprindere de transporturi specifice din Statele Unite ale Americii. Sunt convins că are interese și iată ce întrebare îmi pun. Ați fost consultantă pentru acest institut. Aveți legături privilegiate uh, și conexiuni privilegiate. Acest lucru oare nu uh, influențează sectorul? Veți fi gardiana interesului european, um, care interesul european se suprapune cu interesele acestei persoane. Domnule Gular, da, e o chestiune importantă. Cei care mă cunosc din acest parlament uh, știu că sunt o persoană puțin influențabilă, dar, uh, în fine, puteți avea orice părere aici. Domnule Mariani, uh, puteți uh, crede că cea mai bună cale de a vă apăra împotriva americanilor sau chinezilor ar fi să nu uh, ai niciun fel de relație cu persoane care activează în acest sector sau cu persoane din aceste țări. Eu, personal, cred că este chiar invers. Din contră, în ceea ce privește digitalul, în ceea ce privește dezvoltarea economică, spațiul Asia-Pacific este foarte important. Dacă îmi acordați uh, încrederea dumneavoastră colectivă, vă garantez că voi respecta tratatul care uh, ne invită să fim independenți ca și comisari față de interese private și față de interese statale. Aveți uh, de asemenea și dumneavoastră multe contacte, nu are rost să diabolizăm unele în detrimentul altora sau în favoarea altora. Mulțumesc, domnul Krasnodebski, de la ECR, are cuvântul. Și, madame, comisioner. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar desemnat. Vreau să mă refer acum la Fondul European de Apărare. V-ați exprimat angajamentul pentru a asigura o participare pentru IMM-uri și alte companii care până acum nu au lucrat niciodată în sectorul apărării. Aș vrea să vă întreb care sunt pașii concreți pe care aveți de gând să-i luați pentru a lărgi această cooperare transfrontalieră cât mai repede cu putință și cum vă puteți asigura că principalii beneficiari ai acestui fond nu sunt principalele companii de apărare europene care au fost uh, implicate și în cooperarea internațională ani de zile? Care sunt măsurile concrete la, la care vă gândiți pentru a ne asigura că într-adevăr se va produce o schimbare pentru politica industriei armamentistice. Doamna Gular. Fondul European de Apărare are un obiectiv principal și anume acela de a produce schimbări. Va fi pentru prima oară și eu preiau fondul așa cum a fost conceput de dumneavoastră și de doamna Binkovska, deci nu eu îi definez limitele, nu am nimic de spus în acest sens, dar fondul în sine dorește să încurajeze cooperarea internațională. Da. Condițiile uh, care sunt impuse pentru acordarea de credite sunt cele definite de procesul de cooperare. E nevoie de cel puțin trei companii din țări diferite pentru a avea un proiect și Asta nu înseamnă că nu poate să fie mai mult de trei. Aceasta, bineînțeles, duce la o anumită dinamică, la un stimulent financiar pentru a coopera, bineînțeles, nu într-o singură zi, pentru că e nevoie de anumite competențe în acest domeniu și ar trebui, de asemenea, să vedem cum putem include IMM-urile, startup-urile. Uh, nu știm prea bine care va fi contextul. Însă condiția principală este să se prezinte mai multe state membre și aici decizia se va lua la nivel colegial, la comisie. Deci nu cred că putem uh, spune că îi putem favoriza pe unii sau pe alții, uh, dar faptul că introduceți aici IMM-urile, faptul că ajungem pe o temă nouă, aceasta ne va permite într-adevăr să transformăm totul cu efectele scontate. De altfel, sunt state destul de importante din punctul de vedere al apărării, Republica Cehă, Suedia, de exemplu, care doresc să participe. Nu uh, și de altfel, marile grupuri uh, franceze nu sunt uh, acum numai franceze. Și există multe teme pe tema dronelor, a propulsiei, multe teme esențiale în ziua de astăzi pentru care jocurile sunt deschise acum. Întrebare suplimentară? Sunteți de acord atunci cu doamna Binkovska, care a fost uh, prezentată săptămâna trecută la Comisia Sede, și anume că dacă până la urmă două, trei mari companii europene sunt singurele care ar putea avea de profitat de pe urma acestui fond, atunci n-ar trebui să se meargă mai departe? Eu Uh, trebuie să respect ce spune textul. Dacă în test se precizează 3, atunci sunt 3. Um, Mulțumesc. Trecem la următorul vorbitor, doamna Sabine Verheyen, din partea Comisiei CULT și din partea grupului PPE. Will be responsible for an extreme wide portfolio veți avea un portofoliu extrem de vast. Astăzi am aflat că ați făcut mai multe uh, lucruri în același timp și în trecut. Având în vedere acest lucru, uh, puteți uh, să ne asigurați că politica mijloacelor audiovizuale va, se va bucura de prioritatea necesară și a, care îi se cuvine, având în vedere chestiunile multiple de care vă veți ocupa și ne puteți spune care vor fi concret prioritățile principale în acest domeniu, adesea Uh, uh, este cazul uh, că acest domeniu depășește considerațiunile de, legate de piața internă. Cum veți lucra cu Maria Gabriel și Vera Iurova, celelalte comisar responsabile pentru a asigura o abordare consecventă în crearea politicilor ce gerează mass media? Cum veți uh, garanta consecvența programului Europa Creativă um, în implementarea părților legate de presă și de cultura ale acestui program? Mulțumesc, doamnă Gular. Mulțumesc, uh, stimată deputată. Uh, adesea se spune că femeile fac multitasking. Eu nu văd lucrurile în acest fel. Voi stabili priorități, însă nu vreau să dau uh, impresia că prefer un subiect în detrimentul altuia. Portofoliul este fără îndoială vast, sunt conștientă, nu eu uh, l-am conceput, președinta van der Leyen a considerat că acesta trebuie să fie portofoliul pe care mi-l oferă. Trebuie să acționăm inteligent. În primul rând, tot ce este industrie și cultură trebuie să uh, aibă sinergii, pentru că o societate stă în picioare dacă există economie, dacă se produc bunuri, dar dacă uh, Uh, rămânem și deschiși pe plan cultural dacă acceptăm să fim îmbogățiți. Industria noastră culturală în Europa este deosebit de dinamică, avem jocuri, cinema, anumite programe, deci nu înțeleg de ce cele două trebuie să fie antagonice. Eh, avem o economie care trebuie să se digitalizeze, care să devină eh, deschisă pentru platforme și trebuie să rămânem lideri eh, atât pentru industriile de ieri, dar și pentru digital și pentru domeniul cultural. Acest lucru cred eu că este important în aceste sectoare. Întotdeauna se vor bucura de atenție din partea mea, pentru că eu consider că cultura este și un factor de emancipare a ființelor umane și mi se pare important. Cooperarea cu doamna Gabriel, vom încerca, desigur, să lucrăm împreună. Doamna Gabriel s-a a făcut o muncă extraordinară în sectorul Connect, am multe de învățat de la dumnea ei. Vom învăța multe de la eh, Europa Creativă, InvestEU și eh, Orizont Europa. Aceasta este foaia de eh, parcurs care, cu Maria Gabriel, care deja a fost, cred, audiată de Parlament. Cu doamna Iurova e un lucru foarte important Uh, pe care uh, l-am mai spus legat de discursul instigator la ură. Trebuie să educăm uh, oamenii pentru interacțiunile pe internet. Nu vă pot spune care va fi dinamica între vicepreședinți în, la comisie, dar eu mă voi dedica lucrului în echipă cât de des posibil. Domnule Verhaien, o întrebare de suplimentară. Da, în legătură cu politicile uh, presei audiovizuale, știți că există directiva privind serviciile media audiovizuale care a uh, intrat în vigoare anul trecut și acum este în curs de transpunere de către statele membre. Una dintre uh, actele noastre legislative cele mai importante pentru acest sector. Directiva este bazată pe um, uh, regimul răspunderii uh, civile de către intermediari în, uh, din directiva comerțului electronic. Acest regim s-a dovedit eficient în ultimii 20 de ani și este piatra de temelie a directivei audiovizualului revizuite pentru platformele online de partajare de conținut. Um, revizuirea uh, directivei uh, comerțului electronic va începe acum. Ce uh, intenții aveți în acest sens? Nu am nicio intenție de a pune sub semnul între, întrebării principiul stabilit de legiferator legat de răspunderea civilă. N-am niciun plan în acest sens. Trebuie văzut dacă putem discuta anumite subiecte. Sunt deschisă pentru discuții înainte de a, după ce vorbesc cu sectorul și cu deputații și, desigur, după ce vom fi discutat puțin la Colegiul de Comisar, pentru că nu uitați, colegiul s-a întrunit uh, o singură uh, dată și am vorbit despre chestiuni generale, ne-am cunoscut, dar ați uh, insistat asupra faptului că portofoliul meu interacționează cu altele. Nu vă pot spune mai mult pentru că nu voi acționa singură. Directiva a fost uh, a intrat în vigoare anul trecut. Uh, cred că trebuie să lăsăm puțin lucrurile să curgă, implementarea să se facă. Știu că s-a muncit intens, mi-amintesc de pe vremea de când eram eu deputat, uh, um, statele membre trebuie să facă transpunerea acestei directive acum. Întâi, trebuie să implementăm. Întâi implementăm și după aceea modificăm și modificăm doar dacă este indispensabil la modificarea. Mulțumesc. Domnul Carlos Kind are cuvântul de la Renew. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Gular, ați revenit uh, asupra angajamentului dumneavoastră european pentru că ați petrecut 8 ani în Parlament, de atunci de când erați deputat, ați fost președinte al uh, Mișcării Europa, ați fost președinta intergrupului pentru lupta împotriva sărăciei. Ați spus acest lucru în introducere, precum și de, ați vorbit despre economia socială, care sunt un atu pentru întreprinderile care fac parte din creșterea durabilă, dar sunt și inovatoare. Și ați spus de cum e mai bine să le integrăm pe piața unică. În acest sens, uh, Comitetul Economic și Social, în iunie anul trecut, a cerut a adoptarea măsurilor specifice uh, pe modelul a ceea ce avem în momentul de față pentru întreprindere, adică uh, și uh, integrarea socială și profesională a persoanelor cu handicap. Puteți să ne spuneți, vă rog, ce măsuri vreți să luați pentru a susține economia socială și puteți extinde eventual posibilitatea din directiva 2014 de pe piețele publice de a adapta unele din aceste piețe publice la economia socială. Mulțumesc, doamnă Gular. Mulțumesc, domnule deputat. Acesta este un sector foarte important și mai ales când am fost aleasă mi-am dat seama de acest lucru. Când mergi pe teren, economia socială și solidară este cea care oferă locuri de muncă unor persoane care din motive de Um, viață, pur și simplu, câteodată de distanță față de un centru sau pur și simplu de duritatea vieții, nu au putut să integreze întreprinderile cele mai competitive de pe piață. Și eu cred că este un instrument foarte important pe plan social, pentru că există aspectul de incluziune, um, de inserție în viața profesională, cât se poate de mult, cum a făcut și doamna Toia în Italia, și se simte acest lucru când mergi la fața locului. 2 milioane de întreprinderi e o cifră foarte mare. Avem sectorul verde, care este crucial pentru comisia noastră. Multe inițiative la fața locului sunt luate în domeniul mobilității, pentru reducerea consumului, pentru anumite produse, pentru punerea în comună a unor produse. Foarte pozitiv. Însă, Așa se vede că îmbătrânești. Mi-aminteam uh, de epoca atunci de când am uh, fost în Parlamentul European, mai ales la primul mandat, acum câteva zile, unde s-a discutat mult de acest subiect. Între timp uh, au existat alte priorități, dar trebuie, într-adevăr, să ne uităm atent la ce se poate face. Ați evocat piețele publice și cred că aici uh, e un punct foarte important de asemenea. Piețele acestea vor trebui să fie folosite eficient, dar suntem doi pe piețele publice, pentru că sunt cei care uh, acordă, care preiau contractele și comisia. Comisia nu poate să oblige întreprinderile sau colectivitățile locale și uh, statele să aleagă o întreprindere mai degrabă de alta, decât alta. Va trebui să ducem o muncă de convingere uh, și ar fi util ca aceste piețe să fie mai verzi, mai ecologice. Mulțumesc, domnule Karskind, o altă întrebare suplimentară. Da, tot pe același subiect. Se știe că statutul juridic al acestor întreprinderi e foarte diferit în funcție de statul membru în care și-au sediul, ceea ce complică, desigur, um, ideea unei omogenități posibile din cauza libertății de stabilire aveți ambiția de a implica statele membre pentru ca să reducă diferențele între ele și să garanteze totuși libertatea de stabilire în condiții comparabile? Dacă va avea sens să facem așa, da, sunt gata să facem acest lucru. Dar, din câte înțeleg, era vorba mai ales de întreprinderi care aveau activitate foarte locală și care participau la coeziunea societății. Faptul că avem țări în care unii se simt mai puțin abandonați, e un lucru bun. Nu știu neapărat dacă este pertinent să lucrăm la o armonizare în acest sens, dar știu că există ideea creării unor fonduri de acțiune la nivel european în care se pot face donații transfrontaliere la nivel european. Știu că Nicola Ber a dorit acest lucru, să poți să lucrezi în, să fi activ într-un sector non-lucrativ, dar transfrontalier. Eu cred că însă un comisar este cineva care trebuie să lucreze cu cabinetul său, cu serviciile cu care uh, trebuie să organizeze toate aceste politici și uh, să analizeze ce se potrivește. Dar piețele publice, structurile juridice vor fi analizate. InvestEU, toate aceste inițiative ne vor ajuta. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Marco Zulo, de la non-afiliați. Domnule Zulo. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Aș dori să reluăm anumite concepte pe care dumneavoastră le-ați menționat astăzi, mai ales printre obiectivele dumneavoastră. Ați vorbit de atingerea unei neutralități din punct de vedere climatic până în 2050, adică reducerea gazelor cu efect de seră. În baza experienței mandatului trecut și a ceea ce am obținut de la comisia actuală, am înțeles că tranziția care pune în centru economia circulară este foarte importantă și aici trebuie să contăm pe durabilitatea produselor. Astăzi vede toată lumea că toate um, aparatele electrocasnice respectă din ce în ce mai mult acest criteriu, dar știm foarte bine că în continuare prea mult se aruncă diverse produse și că etic nu este cu siguranță. Deci vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră tranziția către o economie care să susține durabilitatea produselor, reciclarea lor, refolosirea lor și cum doriți să faceți acest lucru? Mulțumesc, domnule Zulo. Doamna Gular, mulțumesc, domnule Zulo. Mă bucur să aud italiană, pentru că am văzut că nu au luat prea mulți deputați italieni care au luat cuvântul. În ceea ce privește sustenabilitatea și durabilitatea produselor, există aici o ambiție adevărată și, încă o dată, eu cred că uh, E un lucru extrem de important pentru cetățeni să putem să demonstrăm că noi aducem ceva concret pentru ei atunci când se duc la cumpărături, când se duc să aleagă un produs și vedem că în 5 ani de acum încolo nu o să mai fie atâta plastic, așa cum s-a întâmplat și cu reducerea de plastic acum. E clar că trebuie să fie o prioritate, dar nu pot să mă avânt Eh, aici înainte prea mult, pentru că eu cred că trebuie să rămânem modești. Trebuie să creăm uh, oportunități pentru o parte din economie unde e nevoie de creare de locuri de muncă. Dar nu e foarte ușor, pentru că în domeniul alimentar, în domeniul textil, trebuie să ne concentrăm mai mult și trebuie să facem mai multe. Trebuie să încercăm să coagulăm mai bine ceea ce s-a început. Apoi, în ceea ce privește caducitatea programată a produselor, um, în orizontul 2020, 2020 deci există un test care s-a programat în acest sens pentru a vedea ce se întâmplă cu anumite produse care au un termen, o durabilitate definită. Ce facem cu produsele apoi care nu sunt vândute? Le distrugem? Ce facem? Am lucrat în acest domeniu foarte mult și în Italia atunci când lucram în Asociația pentru Combaterea Sărăciei. Uh, foarte multe organizații ne spun nu putem să mai uh, risipim atâta mâncare. Apoi mai trebuie să și informăm cetățeanul despre durabilitatea produselor și aici mai sunt multe de făcut. Sunt foarte multe de făcut în general, dar trebuie să fim modești, iar obiectivul este să schimbăm realitățile actuale o să, o să continui în altă limbă pentru că e destul de greu să urmăresc o notiță în franceză și să vorbesc în italiană, spune doamna Gular. Trebuie să facem multe în acest domeniu. Domnule Zulu, vreți o întrebare suplimentară, poate? Da, mulțumesc, uh, dragă Silvi. Am apreciat disponibilitatea de care ai dat dovadă în uh, orientările de a combate risipele dar e clar că Parlamentul European a făcut destul de multe progrese în acest domeniu. Promovarea durabilității înseamnă promovarea unui nou model de societate, înseamnă promovarea unui uh, activități locale specializate care nu poate să fie delocalizată și înseamnă și o revigorare a localului, a teritoriului. Iar eu cred că Parlamentul, Comisia, Consiliul ar trebui să-și stabilească aceasta ca obiectiv și atunci vor putea obține rezultate rezonabile. De exemplu, mă gândesc la constrângerea sau punerea unor condiții pe vânzarea unor produse pentru a putea oferi după aceea produse la un preț ecologic. Eu cred că se poate face așa ceva și mă bucur foarte mult dacă dumneavoastră veți dori să duceți înainte acest obiectiv. Doamnă Gular, vă rog. Da, voința să o facem există. Va trebui să constrângem anumite comportamente, într-adevăr, pentru că uh, dar cred că educația merge mână în mână cu aceasta. Nu putem doar constrânge, trebuie să facem și educația pentru a avea această atitudine. Trebuie să așteptăm de asemenea până se face această tranziție către o nouă mentalitate. Am vorbit și de deșeuri. Când am um, analizat pentru prima dată problema deșeurilor, ne-am uitat întâi la uh, ceea ce trebuie să schimbăm și ne-am dat seama că trebuie să schimbăm tot lanțul de producție și să concepem produsele altfel pentru a putea avea un efect de reducere a deșeurilor în final. Așa cum nu putem doar să regretăm că se face risipă prea mare de alimente când nu avem uh, de fapt, o, o gestiune mai bună a felului în care e produsă această mâncare, în care sunt produse alimentele și cum sunt ele după de aceea distribuite. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor, doamna Cumpula Natri de la SCD. Hello. Mulțumesc! Doamna Gular, Contăm pe dumneavoastră pentru digitalizarea Europei. Avem nevoie de conexiuni rapizi, de 5G pentru a crea locuri de muncă, prosperitate în Europa și pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Deci avem nevoie pentru oameni, avem nevoie de noi tehnologii care sunt cruciale. Sper să considerați că va fi necesar uh, să reglementăm uh, acest domeniu digital pentru a asigura concurența, viața privată și, de asemenea, uh, consumatorii. Pentru că piața singură nu se poate descurca singură. Vreau să vă întreb două lucruri. În primul rând, veți promova rolul 5G și a conexiunii rapide prin fibră optică și, pentru a crea încredere în digitalizare pentru consumatori și, în al doilea rând, din partea europenilor. Veți propune un nou regulament pentru taxele de roaming, așa cum uh, s-a reglementat și în mandatul uh, trecut și uh, dacă veți reveni după câțiva ani în caz că răspunsul acum este nu. Mulțumesc. În ceea ce privește tehnologia 5G, lucrurile sunt extrem de clare. Comisia este hotărâtă să susțină pe cât posibil procesul de echipare, pentru că este un element esențial pentru companii și pentru cetățenii europeni, bineînțeles respectând toate regulile necesare, regulile de sănătate publică și celelalte. Însă dividendul digital este important în continuare atunci când trăiești într-o regiune îndepărtată, ai senzația nu neapărat că te afli departe, pentru că internetul în plus nu ajunge cu uh, uh volumul necesar, uh, poate fi un factor de exclu- excluziune suplimentară. În 2018, uh, 60% din uh, gospodăriile europene aveau doar o conexiune rapidă, ceea ce nu este suficient și accesul pentru toate aceste uh, regiuni este dificultat. Este o nevoie socială, economică în același timp, deci abordarea europeană va susține investițiile în acest sector prin noul cod și, de asemenea, prin intermediul concurenței care va aloca benzile și așa mai departe. Avem și 3 miliarde de euro care sunt disponibile pentru finanțare și pentru a asigura uh, acoperirea principalilor actori economici, școli, uh, spitale și comunități locale, care sunt de asemenea importante. Am descoperit și eu o altă inițiativă prin care se ajutau primăriile pentru a oferi conexiune Wi-Fi gratis și atunci când e vorba despre tarifele internaționale, despre tarifele de roaming, cred că tot ce s-a făcut în Europa a fost uh, foarte bine văzut. Uh, nu doar privilegie, privilegiații au avut de câștigat, uh, foarte multă lume a câștigat de pe urma acestor schimbări vom lua și în continuare măsurile necesare pentru ca aceste beneficii să uh, continue și pe viitor. Deocamdată este prea devreme pentru a vă da un răspuns mai precis în legătură cu ce vom face. Mulțumesc. Întrebare suplimentară? Angajamentul politic este cel mai important la momentul acesta. Doamna comisar desemnat, ați, uh, sunteți propusă să conduceți uh, trei DG-uri, uh, industriei, IMM-uri, spațiu, digital industrie și avem nevoie într-adevăr de digitalizare pentru a merge pe drumul cel bun în Europa, pentru că la ora actuală am avut de pierdut în sectoarele cele mai importante, mai puțin de 3% din uh, uh, device-urile pe care le folosim acasă sunt create de europeni, deci care să ne aducă beneficii nouă din punctul de vedere al ocupării și al prosperității uh, și așa mai departe. Vreau să vă întreb, deci, foarte concret câte zile din săptămâna dumneavoastră vă veți ocupa de Digi Connect, câte de Digi Space și câte pentru Digi Grow. Doamna Gular. O întrebare delicată, pentru că acest uh, portofoliu care pare enorm. Sunt două DG-uri care sunt incluse și încă una nouă care uh, va veni în curând. Însă un lucru e sigur. Așa cum ați spus-o și dumneavoastră, în domeniul digital uh, riscul e mare să nu rămânem în urmă. Domeniul digital este absolut esențial, va trebui să-l abordăm. Nu pot să vă spun exact astăzi uh, în ce proporție, pentru că n-ar fi decât la nivel teoretic, însă eu consider că digitalizarea economiei trebuie să aducă beneficii industriei, trebuie să țină cont de cultură, trebuie să uh, o mixăm și cu noul Green Deal, pentru că e de negândit ca companiile să nu devină mai verzi, aceasta fiind una dintre ambițiile principale ale Comisiei și procesul de digitalizare să fie separat. Deci e greu de spus cât timp voi fi într-o parte sau în alta. Pot să vă spun doar că niciodată nu mi-a fost teamă de muncă. Voi fi aici la Bruxelles, voi lucra cu echipe pe care le-am cunoscut și care sunt excelente și pot să vă spun Uh, să nu uh, spuneți uh, celor care se ocupă cu implementarea, dar dacă v-aș spune cât lucrează echipele de la Bruxelles, e clar că din directiva pentru timpii de lucru n-ar mai rămâne nimic. Și acum am să predau cuvântul doamnei copreședinte, doamna Vălean, și vom continua cu următoarea rundă de întrebări. Primul pe listă, domnul Ivan Ștefanec din partea PPE. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat, aici sunt. Cred că trebuie să fim uh, foarte strict în ceea ce privește principiul liberii, liberei circulații a serviciilor, persoanelor și capitalului. Uh, ați vorbit despre servicii și cred că e foarte bine. Uh, aceste principii nu funcționează întotdeauna bine în practică. Vă dau un singur exemplu. Un uh, arhitect uh, liber profesionist din Luxemburg vrea, de exemplu, să meargă în Franța. El poate să o facă ușor pentru că se recunoaște automat um, diplomat de arhitect din Luxemburg. Însă dacă aceeași persoană dorește să-și uh, aducă o persoană, un angajat, devine aproape imposibil. Pentru că înainte de numire, această persoană trebuie să fie detașată. Sunt uh, foarte multe criterii obligatorii și formalități care în, transform acest exercițiu într-unul aproape imposibil. În realitate nu prea funcționează libera circulație. Întrebarea mea este cum uh, veți aborda aceste bariere birocratice pentru a vă asigura că funcționează în practică piața internă. Mulțumesc, domnule Gular. Mulțumesc, domnule deputat, că ați dat exemplu anumitor profesii. Când uh, privim statisticile, uh, observăm că adesea încălcările constau uh, în nerespectarea criteriilor pentru profesiile reglementate. Acestea vom cele mai multe probleme. Anumite uh, state au uh, tradiții și oamenii când recurg la un profesionist vor să știe că este bine format. Când angajează un arhitect vor să se asigure că este construită solid casa. Uh, Trebuie să reflectăm asupra modului în care putem uh, surmonta aceste aspecte. S-a ales un exercițiu de aplicare sistematică a directivelor privind calificările profesionale. Adesea e bine să uh, punem reflectorul pe un anumit sector și să discutăm despre un caz concret, pentru că, da, trebuie ca această libertate de circulație să uh, fie reală vorbim de cele patru libertăți și trebuie să ele să vină o realitate. Se pot face uh, lucruri uh, declanșând proceduri de încălcare, uh, putem aplica mai bine regulile, dar sunt mai multe motive uneori nu neapărat în rândul profesiilor apar aceste probleme. Deci, în primul rând, trebuie verificată calificarea prin diplome, dar trebuie să fim grijă să nu fim, uh, să nu exagerăm cu aceste verificări. Sunt atrasă în discuții care îmi depășesc um, portofoliul. Mai degrabă Nicola Schmidt, comisarul pentru ocupare, va fi cel responsabil pentru aceste aspecte. Probabil că um, acel comisar trebuie să aducă răspunsuri la întrebările profesioniștilor din acest domeniu. Următoare suplimentară, domnule Ștefanec? Vă mulțumesc pentru răspuns, doamnă Gular. Eu am adus în discuție un subiect legat de lupta zilnică împotriva birocrației, pentru înlăturarea barierelor. Cea mai problematică um, zonă este cea a serviciilor. Aș fi interesat să aflu abordarea dumneavoastră. Cum doriți să acționați în domeniul serviciilor? pentru că trebuie și noi să acționăm uh, din perspectivă legislativă. Veți redeschide, de exemplu, directiva serviciilor sau uh, veți uh, recurge la notificarea serviciilor. Doamnă Gular, ce mi arată mie această dezbatere este că în funcție de uh, locul de unde provine întrebarea, ea nu are același sens. Așa cum a spus doamna Gebhardt mai devreme, trebuie să fim atenți să nu redeschidem uh, dezbateri care să inflameze opinia publică fără uh, rost. Să discutăm doar despre subiecte care merită să fie redeschise. Nu pot să vă dau doar părerea mea personală când faci parte dintr-un colegiu de comisar uh, și când te angajezi să faci parte dintr-o echipă, trebuie să respecti și părerile celorlalți. În principiu, această chestiune ține de comisarul pentru ocupare, dar e adevărat, uh, ține și de viața internă și nu mă voi eschiva. Trebuie să găsim echilibrul. Știți în ce măsură uh, opinia publică uh, aduce uh, la cea mai urâtă stare orice uh, Uh, subiect. Se ajunge la anumite observații foarte negative. Trebuie să ajungem la echilibrul just, fără să afectăm drepturile sociale la care țin cetățenii. De la ITRE, uh, GUE, domnul Manuel Bompar are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, doamnă Gular, sunt de acord cu comentariile făcute de uh, mulți colegi de-ai mei în legătură cu dificultatea pe care ne prezintă candidatura dumneavoastră și cu toate acestea voi pune întrebări legate de politica industrială, care face parte din portofoliul dumneavoastră. Mai mult decât oricând, ne aflăm acum în fața uh, unei provocări esențiale a tranziției ecologice. Realitatea este tristă. Europa a pierdut milioane de locuri de muncă în industrie în ultimii ani și multe sectoare de activitate esențiale pentru tranziția ecologică sunt amenințate. Siderurgia, metalurgia, întreprinderi industriale precum Alstom sau Sangoban în Franța, pentru a cita doar câteva exemple care sunt vândute sau riscă să fie vândute. În răspunsurile dumneavoastră spuneți că vă interesează strategia industrială și aș vrea să știu, dincolo de intenții, de declarații, care sunt intențiile concrete. Sunteți de acord cu implementarea unei taxe la frontieră pentru ecologie. Sunteți de acord cu flexibilizarea regulilor pentru ajutoare de stat pentru a menține independența noastră strategică? Sunteți de acord să puneți capăt dogmelor uh, liber schimbului și a concurenței pentru a ajuta industria? Mulțumesc! Doamna Gular, vă rog. Domnule deputat, e clar că politica industrială va fi una din prioritățile acestei comisii și mai ales a mea, dacă îmi veți acorda încrederea în calitate de comisar responsabil cu acest portofoliu. Dacă dorim, în același timp, digitalizare și ecologizare, trebuie să ținem cont și de industrie. Dacă dorim să menținem în plus locurile de muncă în Europa, bineînțeles că avem în sectorul serviciilor și în agricultură, dar avem mult know-how în Europa. Avem adevărate culturi care trebuie menținute. Deci, cum putem să o facem? Taxă ecologică și socială, despre care a vorbit doamna președinte ales, o temă tabu mult timp și care trebuie analizată acum, ținând cont de același, în același timp și de faptul că multe lanțuri valorice includ exporturi, inclusiv uh, în afară. Americanii, de exemplu, dacă uh, importați anumite produse și multe piese asamblate vin din altă parte, aceasta va afecta rezultatul final. Deci voi vedea ce este compatibil cu regulile OMC, dacă regulile OMC în contextul actual va rămâne, vor rămâne disfuncționale și așa mai departe. Flexibilizarea regulilor pentru ajutoarele de stat. Un lucru important pe care l-am menționat de altfel în discursul meu este că avem nevoie de filiere care să includă banii publici și filiere, mă gândesc aici la e-sănătate, la vehicule verzi și așa mai departe. Deci ar trebui la toate acestea să punem la oaltă recursele noastre cu banii publici și încurajând parteneriatele cu sectorul privat. Nu știu dacă modificând regulile pentru ajutoarele de stat am putea permite pentru toate cazurile, pentru orice fel de întreprinderi să flexibilizăm aceste reguli, cred că merge prea departe, pentru că de multe ori trebuie să ajutăm industria noastră prin programe de apărare și prin altele. Și un ultim lucru, dogmele sunt o chestiune religioasă, eu mă voi ocupa de treaba mea, nu de asta. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, care nu mi se pare însă foarte precis și ca la multe audieri la care am participat, nu ne puteți spune, dar nu pot să mă pronunț astăzi, pentru că noi vă întrebăm ce ați face astăzi, nu mâine. Bineînțeles că dogma este o chestiune religioasă, însă eu v-am întrebat dacă vom continua uh, cu un um, mediu în care uh, Statele Unite și China, de exemplu, au o strategie industrială specifică, iar noi, în schimb, nu facem nimic pentru că avem acest principiu al concurenței și al liberului schimb generalizat, pentru că asta distruge industria noastră și ne duce la un adevărat uh, impas ecologic și de mediu. Insist de aceea asupra nevoii de a avea o strategie de o planificare a sectorului industrial uh, pe care dorim să-l promovăm în UE, astfel încât să protejăm know-how-ul nostru, interesele strategice ale salariaților noștri în fața celor care la nivel internațional nu sunt uh, la fel de îngrijorați de aceste chestiuni ecologice și sociale. Mulțumesc! Doamna Gular sunt uh, destul de acord cu ce ați spus. Strategia care a fost adoptată uh, pe tema Chinei, și nu vreau să arăt cu degetul acum spre o anumită țară, însă primăvara aceasta s-a adoptat o strategie la nivelul înaltului reprezentant și al Comisiei în care se Uh, ia uh, conștiință de niște teme care nu erau prezente în urmă cu câțiva ani. Până la urmă e vorba de niște parteneri și care sunt concurenți și am văzut asta la Banca Franței. Chinezii sunt adevărați parteneri, câteodată actori foarte puternici la nivel internațional, deci nu trebuie să ne facem iluzii față de aceste țări. Pe de altă parte, cred că este sarcina noastră să găsim calea europeană, să vedem în ce lume trăim și să nu credem uh, tot ce se spune despre Statele Unite sau despre China și alți actori globali. Pentru mine Europa este în primul rând deschidere, să rămânem deschiși, nu dezarmați. Da, citesc foarte bine limbajul corporal și ce vreți să-mi spuneți, dar cred că nu trebuie să fim deschiși din toate punctele de vedere, trebuie să fim deschiși, dar nu dezarmați. Aceasta este diferența pe care o văd eu aici. Mulțumesc, doamna Camervert, din partea Comisiei de Cultură pentru grupul Eșide. Ich will anknüpfen an die Frage meiner Mulțumesc, vreau să continui cu întrebarea doamnei Zabine Ferhaien, pentru că nu m-a convins răspunsul dumneavoastră, doamnă Gular. Mass media audiovizuală, adică întregul domeniu al filmului și TV, oferă tot felul de servicii, filme, dar și servicii de televiziune, care au o componentă socială, desigur, iar mass media audiovizuală are, prin definiție, și o dimensiune culturală. În răspunsurile dumneavoastră, ați vorbit doar o singură dată la pagina 25 de mass media audiovizuală, și aceasta numai atunci când ați vorbit de punerea în aplicare a dreptului european, și de verificarea felului în care statele membre aplică legea și mi se pare corect. Însă, în calitate de candidat pentru postul de comisar, poate ar trebui să știți și direcția în care vreți să călătoriți și vă întreb de aceea cum considerați în cadrul actului privind serviciile digitale să um, susțineți toate, mas, toate tipurile de mass media audiovizuală și cum vreți să folosiți programul mass media pentru care veți fi responsabil în portofoliul dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc, doamna Gular. Mulțumesc, doamnă deputat, pentru că permiteți să revin asupra subiectului, pentru că eu nu vreau să las impresia că nu mă interesează cultura ca atare. Ar fi greșit și cu atât mai puțin diversitatea culturală. Însă, dacă ne gândim ce este Europa până la urmă, Europa este diversitate maximă pe un teritoriu mic, iar posibilitatea de a avea acest construct și de a beneficia de influența celuilalt și de susținerea celuilalt într-un spațiu mic este ceea ce face plus valoarea Europei. Importanța culturii, eu sunt ultima care va nega această importanță. În răspunsul la întrebări avem un timp limitat, au fost întrebări foarte diverse, n-am vrut în niciun caz să dau impresia că nu mă interesează cultura. Sectorul audiovizual se confruntă cu uh, problema transformării digitale, ca multe alte industrii, dar aici există probleme specifice, cum ar fi problema platformelor, difuziunii, respectarea drepturilor, diversitatea ofertei și aici a existat echilibre destul de complexe care s-au construit în ultimii ani. Și vreau să menționez aici și de apărarea diversității. În cadrul programului Creative Europe, Europa Creativă, programul media reprezintă mai mult de jumătate din buget. A fost considerat mai degrabă ca un succes. Producătorii din diferite domenii lucrează împreună, noi susținem foarte multe filme. Când mergem la, la cinema, de multe ori mă frapează lista de orașe care este apare la sfârșitul unui film unde ne dăm seama cât de bine se colaborează, cât de multe coproducții există atât cu susținerea pe care aceasta o reprezintă, de exemplu, și pentru um, serialele TV. Există multe filme care au luat premii internaționale și au fost premii europene și nu vreau în niciun fel să atac uh, programele existente. Întrebarea cum se poate lucra mai mult în ceea ce privește Europa creativă și componenta de media. Aici sunt două laturi. Pe de o parte există DG-ul de care aș fi eu responsabil și apoi Maria Gabriel are o parte din portofoliu. Vom colabora, experiența dumneavoastră va fi foarte importantă pentru că ea a colaborat deja cu dumneavoastră pe aceste teme și sper să putem avansa. Întrebare suplimentară, doamnă Camerivert. Mulțumesc uh, pentru răspuns, dar de fapt nu ați răspuns de fapt la întrebarea mea pentru că eu v-am întrebat care sunt măsurile concrete și ideile concrete pe care le propuneți pentru ca sectorul audiovizualului să fie un factor cultural în Uniunea Europeană care să fie întărit și eventual să fie și o contrapondere față de supraponderea actorilor europe- ă, americani pe care îi vedem foarte prezenți. N-am auzit până acum nimic concret de la dumneavoastră. Vă rog, fiți mai concretă pentru ca să ne spuneți ce idei aveți Ați spus de multe ori la întrebări, trebuie să discutăm, trebuie să vedem. Dar poate că aveți o idee măcar în ce direcție vreți să meargă această călătorie pe care ați pornit. Pentru ca să răspundem mai direct. E clar că garantarea diversității micilor actori în fața giganților care vin de multe ori de peste ocean și care au mijloace mult mai multe financiare, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să o facem. Pe principiu, nu e niciun dubiu, va trebui să ne batem pentru diversitate, să ne luptăm. Însă dumneavoastră vorbiți de concurență. Eu iau lumea așa cum este, situația Europei așa cum este, în sectoare în care momentan nu am lucrat. Dar eu nu cred că vom putea spune vom reuși, da, vom reuși să, să, să ajutăm uh, uh, aceste, acest domeniu, dar nu neapărat blocând cele mai mari platforme. Eu cred că nu, pot, nu vreau să fiu arogantă și să vă spun că am soluția. Vom face aceste, vom lua acele măsuri care să fie necesare pentru ca să protejăm industria noastră. Mulțumesc. Următorul vorbitor vorbește din partea IMCO. Doamna Sparentac are cuvântul. Mulțumesc uh, pentru răspunsurile oferite până acum. Uh, președinta aleasă, von der Leyen, uh, s-a angajat să decarbonizeze industriile intensive și uh, ca până în 2050 să devină industriile neutre din punct de vedere al emisiilor. Va fi o provocare, dar ă, cum ă, veți ă, stimula înverzirea achizițiilor publice pe piața internă? Vreți să umblați la directiva privind achizițiile publice, recurgând la criterii corecte și ecologice în uh, achizițiile publice? Regular. Da, este direcția în care vrem uh, să mergem. Fără îndoială, dacă un mesaj uh, vreau să transmit astăzi este acela că dacă veți avea încredere în mine, Comisia se va axa pe înverzire în toate instrumentarele de care dispunem. Avem uh, anumite efecte de pârghie pe care putem să le um, uh, folosim. Nu vreau să vă spun că nu contează ecologizarea. Adesea aleșii sunt uh, întrebați de electorat cum se cheltuie fondurile publice. Uh, Trebuie să se producă și uh, schimbări culturale pentru că oamenii să fie de acord cu aceste uh, măsuri. Nu trebuie doar să aplicăm înverzirea la anumite proceduri, trebuie să facem astfel încât părțile uh, societății care lucrează altfel în domeniul uh, mediului înconjurător și în alte domenii, trebuie să, să producem schimbări în societate și după aceea deciziile publice de pe piața publice vor fi de o altă natură. Criteriile de mediu, criteriile sociale deja există. Uh, mai mulți factori de decizie pot recurge la ele. Cred că comisia are programe prin care pregătesc persoane care sunt factori de decizie, lucru care încet încet poate duce la avansarea lucrurilor. Acesta va fi unul dintre instrumentele pe care va trebui să le implementăm. Întrebare suplimentară. Având în vedere de uh, resursele limitate și necesitatea de a reduce amprenta uh, de mediu uh, a consumului european, ce instrumente de finanțare propuneți pentru a consolida economia circulară pe piața internă și vă angajați să adoptați obiective clare de eficiență europene prin chestiuni care să fie monitorizate ca parte din semestrul european? Doamna Gular. sunt fonduri prevăzute în uh, viitoarele perspective financiare. Îmi pare rău, dar nu știm prea bine ce va fi în următorul cadru financiar multianual. Uh, există un aspect financiar ca să putem da o mână de ajutor aici, așa cum am spus și colegului italian, trebuie să se producă și o schimbare de mentalități care se asocietă circularității momentul de cotitură va veni când uh, vor apărea companiile rentabile și întreprinderile solidare și că amândouă vor putea conviețui. Uh, vom avea uh, persoane care, mulțumit atingerii obiectivelor, vor ajunge să și facă profit la un moment dat reciclarea poate deveni mai puțin rentabilă decât se credea atunci când existau mai multe deșeuri. Există un comisar din familia noastră politică care are doar 28 de ani și care este tânăr și care cu siguranță va avea o perspectivă proaspătă asupra acestor lucruri. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Dlabaiova de la Renew. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Dragă Silvi, mă bucur că avem posibilitatea să ne întâlnim uh, din nou aici la Parlamentul European. În discursul introductiv ai menționat uh, una din principalele provocări pentru UE în anii viitori. Noua politică industrială la nivel european pentru a înlătura barierele de pe piața unică. Am avut multe oportunități să discutăm pe această, această temă împreună și știu că ai o abordare pragmatică pentru politica industrială. Sunt absolut de acord și cred că trebuie să fie o abordare complet europeană, bazată pe interesele europene, astfel încât să nu ne divizeze în sud, nord, vest, est din experiența pe care am avut-o cu tine aici la Parlamentul European, știu că știi să construiești punți și să ajungi la compromisuri. Vreau să te întreb dacă ți-ai angajamentul să faci același lucru pentru politica industrială în următorii ani și cum ai de gând să ajuți companiile europene, indiferent că vin din Republica Cehă, Germania sau de unde, pentru a beneficia la maxim de pe urma pieții unice și pentru a fi competitivi în afară. Mulțumesc! Doamna Gular. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, dragă Martina. În mod normal uh, vorbim împreună în italiană, dar să o lăsăm asta. Înțeleg foarte bine când deputații îmi spun. Până la urmă, nu ne-ați spus direct ce vreți să faceți, pentru că eu sunt un jucător în echipă, întotdeauna am jucat în echipă. Am părerile mele, însă atunci când lucrez în echipă, fie că e vorba aici, la Parlamentul European, fie că e vorba de comisie, trebuie să ții cont și de părerile celorlalți. Dacă începi să faci uh, declarații de unul singur, uh, nu faci decât să te arăți ca un adevărat idiot. Ați menționat un pic diviziunea Est-Vest. Ar trebui să vorbim despre asta. Eu eram lângă președintele Prodi atunci când se ocupa cu extinderea și pentru el comisia era comisia extinderii, comisia de la largamento în italiană și a fost un moment de regăsire europeană incredibil. Aveam senzația de libertate, un sentiment de a merge înainte, reunificarea Germaniei, care fusese deja un eveniment uh, uh impresionant pentru că decursese în totalitate pașnic. După ceea ce s-a întâmplat în Est, uh, uh, figuri importante, uh, precum Havel și alții, iar la câțiva ani după aceea avem senzația că ne divizăm aici pe teme, bineînțeles, respectabile. E vorba de interesele companiilor, calificări profesionale și așa mai departe, dar cred că trebuie să mergem mai departe. Uh, Așa cum s-a spus deja aici din partea tuturor grupurilor politice, suntem confruntați aici cu o concurență redutabilă. E vorba de actori care nu respectă regulile noastre și în fața lor divergențele noastre nu sunt decât o slăbiciune în plus. Bineînțeles, voi continua ce am făcut și până acum în domeniul industriei, culturii, piață internă, OMG-uri, în toate domeniile unii nu au pus întrebarea, dar știu că, de exemplu, domnul Buzek este interesat de tranziția pentru anumite industrii. Sunt convinsă că vom reveni la bunele obiceiuri de a coopera împreună. Întrebare suplimentară dacă doriți. Politica industrială europeană are legătură și cu cercetarea și inovarea rezultatele acesteia ar trebui să fie implementate. Ați menționat de asemenea Europa Centrală și de Est și aș vrea să vă dau un exemplu. Sistemul de uh, navigare prin satelit GSA, care are sediul la Praga și care se va transforma într-o agenție de programare spațială competențele acestei agenții vor fi extinse, dar cu toate acestea uh, nu există și resursele necesare pentru aceasta. Cum credeți că agenția va reuși să facă față mandatului său în politica spațială, care este o altă miză importantă a portofoliului dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru că ați menționat uh, politica spațială și agenția de la Praga. Și în acest domeniu, dacă facem investiții bune și continuăm demersurile prealabile, avem multe de câștigat. Spațiul este important, important pentru accesul la date, de altfel date pe care le utilizăm zilnic în telefoanele noastre. De exemplu, agricultorii utilizează aceste date pentru culturile lor și așa mai departe. politica este esențială, dar din punctul de vedere al bugetului și aici îmi pare rău să mă repet, dar totul va depinde de CFM eu îmi doresc o abordare corectă din punct de vedere bugetar și după aceea, din punctul de vedere spațial, avem o adevărată agenție europeană și Agenția Spațială Europeană care se află la Paris și care este de fapt o organizație internațională, deci aici trebuie să găsim un sistem de guvernare la mai multe niveluri într-un sistem destul de complicat pentru că anumite state membre vor rămâne într-una din agenții și nu și în cealaltă. Mulțumesc. Și acum ultimul vorbitor, domnul Cristian Eller, din partea ITRE și din partea PP-ului. Have... Domnule Gular, veți avea trei direcții generale foarte importante, Connect, Grow și Defense, apărare în subordinea dumneavoastră. Fără ar, ironie, ar fi nevoie de un Hercules feminin ca să poată rezolva așa ceva. E clar că artific- inteligența artificială, strategia industrială, planul de acțiune pentru mobilitate militară, cibersecuritate, să nu mai vorbim de cele patru părți din Orizont Europa, Digi- Europa Digitală, COSME, Fondul European de Apărare și susținerea pentru fondul pentru tranziție echitabilă. Deci toate acestea sunt foarte multe nu credeți că suspiciunile de care ați, făcut obiect, care ați fost obiectul n-ar fi o sarcină suplimentară pentru dumneavoastră? Nu credeți că va fi foarte complicat să fiți și partea unei proceduri judiciare în timp ce aveți toate aceste sarcini pe cap? și nu va consuma foarte mult din timpul dumneavoastră și altfel nu credeți că aceste suspiciuni pe care sper să nu fie adevărate și chiar cred să, încerc să cred că nu sunt adevărate, nu credeți că ar contamina și toate aceste proiecte importante care sunt uh, fundația politicilor europene, această problemă n-a fost uh, doar menționată de noi, a fost percepția publică um, a, a opiniei publice și cred că ar trebui totuși să răspundeți la această întrebare. Doamne Gular. Mulțumesc, domnule deputat. Am primit mai multe întrebări în această direcție și e foarte legitim să puneți aceste întrebări. Dumneavoastră sunteți aici pentru a verifica dacă persoana care e în fața dumneavoastră poate să îndeplinească sarcina care i-a fost atribuită. Eu nu vreau să pretind că sunt superwoman, dar cred că se poate da o șansă cuiva. Acest portofoliu a fost conceput de către doamna von der Leyen, pe care dumnea ei are responsabilitatea sumei acestor subiecte. Doamna Vestager se ocupă de coordonarea mai multor câmpuri, mai multor domenii, domnul Dombrovskis la fel. Fiecare din membrul acestei comisii are responsabilități foarte multe și complicate. Vicepreședinții executivi, domnul Timmermans, de exemplu, sunt și ei uh, cu un caiet de sarcini foarte mare în joc eu o să fac ce o să pot mai bine, o să fiu cât pot de bine, dar având în vedere legătura profundă pe care o avem între modernizarea industriei și digitalizare, avem poate o șansă să facem lucruri pe care nu le-am făcut până acum. Și mă voi baza pe direcțiile generale, pe colaboratori, pe colegialitate. Din fericire, nu suntem singuri în această aventură. Rolul în care eu văd un comisar este să fie un animator, să fie un o persoană care dă direcția, care dă impulsul, stimulează. Pentru detalii trebuie să cunoști dosarele. Sven și alții erau aici înainte, colegi care au lucrat cu mine. Când am uh, făcut reforma finanțelor cu Burkhard Balț, de altfel, am lucrat la dosare complicate, am avut criza financiară și ne mișcam într-o zonă în care nu s-a întâmplat nimic ani de zile și am pus pe picioare până la urmă un regulament financiar nu pot să promit că voi avea capacități mai mari decât alții pentru că nu am și n-am decât 24 de ore și eu și voi încheia spunând, domnule Ehler, un lucru pe care l-am învățat de la o doamnă importantă din Germania, Wir schaffen das, reușim. Domnule Ehler, o întrebare suplimentară. Nu, mulțumesc. So, uh, thank you very much, uh, colleagues, for... Bun, mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru întrebările pe care le-ați adresat. Iar acum îi dăm doamnei Gular ocazia să facă o declarație finală de până la 5 minute. Vă rog, doamnă Gular. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, doamnelor președinte, doamnelor și domnilor care ne ascultați de departe, dacă mai au răbdare să fie încă online, aș vrea să fac trei remarci aici în final. Prima este că aceste audieri sunt totuși un exercițiu frumos al democrației care nu există în toate sistemele politice și nici în toate statele membre înainte de a prelua o funcție de ministru. Decizia va aparține dumneavoastră cu conștiința dumneavoastră, dar eu mă bucur că am putut avea o dezbatere inclusiv cu persoane cu care nu avem aceleași idei, aceleași uh, angajamente, o, decizie, o discuție care a fost politicoasă și a fost și pe fond și care a arătat că și Comisia va lucra mai departe sub controlul Parlamentului European. Eu sper că veți evalua o persoană, o persoană cu parcursul său, cu forțele sale, cu erorile sale, poate, da, admit și eu am făcut erori ca toată lumea, sunt lucrurile, lucruri, domnule Didier, pe care le putem regreta, de altele putem fi mândri, dumneavoastră judecați. Apoi, în al doilea rând, ați vrut să-mi verificați integritatea și aici suntem garanții utilizării banului contribuabilului european și aveți dreptate să verificați acest lucru. V-am adus fapte, v-am adus elemente de drept și aici puteți avea opinii, dar aș vrea să invoc în fața dumneavoastră un principiu din nou, care este prezumția de nevinovăție, care este înscris în Carta Drepturilor Fundamentale, care ne unește prin valorile comune pe care le împărtășim cu toții și e important să respectăm aceste principii. Dacă decideți să-mi acordați încrederea, eu uh, cu bucurie voi continua să servesc cauza europeană cum am făcut-o de 30 de ani în diferite medii, cu oameni diferiți, dar cu un singur obiectiv, interesul general european. Poate că știți că înainte să-și uh, um, asume funcțiile, comisarii vin să depună jurământul în fața Curții de Justiție. Este un angajament de loialitate, de independență și de probitate în fața căruia, față de care ei se angajează și dacă îmi promite, dacă noastră mă confirmați, aceste jură, acest jurământ pe care îl voi depune va fi unul sincer și va angaja, va angaja din toate punctele de vedere. Iar întrebările pe care mi le-ați pus s-au acoperit un câmp într-adevăr foarte vast. Dar trebuie să ne gândim că misiunea acestei comisii este extrem de exigentă. Trebuie să facem mult mai multe eforturi. Avem un model, așa cum a zis domnul Bompar, de dezvoltare care se bazează pe carbon, care se bazează pe consum, care se bazează pe un fel anume de a, vi, de a trăi, de a mânca, de a te deplasa și toate acestea au fost puse la îndoială de schimbările climatice și de evoluția tehnologică. Noi am fost până acum, trebuie să o spunem, privilegiații acestei planete timp de decenii, ba chiar secole am dominat uh, ușor peisajul și ne-a convenit această poziție confortabilă. Situația geopolitică s-a schimbat, însă problemele demografice de care n-am vorbit sunt însă și ele foarte importante din această perspectivă. Deci, transformarea pe care vom încerca noi să o aducem, dacă dumneavoastră mi acordați încrederea, este una profundă și va trebui să o abordăm cu multă umilitate, lansând apeluri către cei care ne pot ajuta. Și există un lucru de care sunt convinsă cu acest Parlament. Dumneavoastră sunteți motorul integrării față de comisie. Eu nu zic că nu sunt state și guverne care sunt și ele gata, dar ele sunt de multe ori ghidate de considerente locale și atunci avem în fața noastră de multe ori oameni care au mai multe rezerve. În această lume periculoasă, în care acordurile internaționale sunt contestate, acordul pe climă, pe nuclear, cu Iranul, într-o lume care este mai puțin cooperantă decât înainte, într-o lume care poate se va demonstra mult mai periculoasă decât ceea ce credeam acum puțin timp, într-o lume în care cultura nu este întotdeauna considerată la nivelul care ar trebui. În această lume n-ar trebui să ne culcăm pe lauri și să ne suflecăm mânecile, să începem să lucrăm. Frontierele trebuie depășite, frontierele partidelor, ale țărilor, frontierele mentale între est și vest, între nord și sud, tot ceea ce ne-a apăsat în ultimii ani și aș dori să continuăm în această direcție. Iar viziunea mea despre societatea europeană nu este una de grupuri, grupuri de oameni împotriva celorlalți, ci din contră, pasarele, punți și uh, legături. Aceasta este Europa, este dialogul și este compromisul. Capacitatea de a spune la un moment dat că nu voi câștiga 100% ceea ce vroiam de la ceilalți, dar sigur va fi mai bine decât ceea ce aș fi făcut singur. O frază a lui Jean Monnet mi-a plăcut foarte mult. Este noi unim oamenii, nu coalizăm statele. Asta este ceea ce aș vrea să fac lângă Ursula von der Leyen, să unim și femei și bărbați ceilalți, cu ceilalți comisari. Dacă dumneavoastră mă acordați încrederea, vă mulțumesc pentru discuție. Now a uh, few words, the floor to Madame de Sutter. Câteva cuvinte de la doamna de Sutter. Mulțumesc foarte mult. Doresc să-i mulțumesc doamnei comisar desemnat pentru răspunsuri, pentru faptul că a participat la această dezbatere cu cele două uh, comisii. Portofoliul dumneavoastră Uh, are de-a face cu atât de multe subiecte și de aceea a trebuit să, a trebuit să organizăm uh, o audiere la care să participe mai multe comisii. Vreau să precizez că mulțumită excelentei colaborări între comisii am reușit să organizăm foarte bine această audiere. Vreau să-i mulțumesc doamnei Vălean, uh, copreședinta, care a condus această reuniune alături de mine și președinților cult și jurii care au contribuit la această reuniune și care sunt prezenți în în um, sală și voi da în sfârșit uh, cuvântul domnului Vălean și eu vreau să le mulțumesc tuturor implicați în organizarea acestei audieri. Câteva cuvinte despre ce urmează acum. Uh, vom avea mai târziu o reuniune a coordonatorilor celor două comisii uh, ITRE și IMCO și vom evalua um, modul în care doamna comisar desemnată a evoluat la această audiere Vom analiza competența generală, angajamentul european și independența personală a doamnei comisar desemnat. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, comis- doamnă Gular, pentru